qualcosa che devo chiedere. Tutti e due. la parola. Eh, vediamo, deve essere questo. Sì. Ma il microfono. Pronto, pronto, Prova pronto, pronto, pronto. Sì, sì, ci sente. Bene. Okay. Ah, ecco, abbiamo la relatrice presente tra noi, la... Iată că raportoarea este aici, doamna Omen Reuten. Și dat fiindcă astăzi nu avem foarte mult timp, Trebuie să, re să respectăm punctualitatea, chiar dacă începem cu câteva minute întârziere. Alla... Și fără alte întârziere, să începem uh, reuniunea și după cum vedeți de pe ordinea de zi, primul punct privește propunerea de rezoluție, uh, raportul 2009 privind progresele făcute de Turcia. Și fără întârziere dau cuvântul doamnei raportoare, doamna un Reuten ca să ne prezinte principalele puncte ale raportului domniei sale, disponibil acum, pentru moment, doar în limba engleză. De asemenea, vă aduc aminte că în această după-amiază vom avea ocazia de a rediscuta sta, starea negocierilor, starea, starea actuală a negocierilor cu Turcia, împreună cu ministrul turc pentru integrare europeană și uh, șef negociator, domnul Bagiș. Doamna da, Reuter, aveți cuvântul. Ja, voorzitter, ehm, geachte collega's, nog niet direct... Domnule președinte, dragi colegi, nu, văd că nu toată lumea s-a trezit uh, atât de devreme astăzi, dar dumneavoastră, domnule președinte, ați ajuns la timp, asta e cel mai important și vă mulțumesc. Domnule președinte, este vorba acum de primul raport referitor la progresele realizate la Turcia, primul raport din legislatura actuală. Cred că este foarte important pentru credibilitatea noastră ca aceste progrese să fie apreciate într-un mod echilibrat. Am încercat să redactez un raport cât mai echilibrat împreună cu asociații cu care am colaborat, uh, și vreau să le mulțumesc colegilor pentru contribuția lor. Sper că dacă mai aveți ceva de spus, nu veți aduce totuși amendamente, ci doar veți discuta cu mine, pentru că raportul meu este unul echilibrat, așa cum vă spuneam. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru raportul său care este o adevărată sursă de inspirație, dar și pentru întâlnirile pe care le-am avut uh, și la Bruxelles și în Turcia. Vreau să uh, încurajez evoluțiile pozitive ale Turciei, chiar dacă raportul meu este critic, pentru că cred că acesta este rolul uh, Parlamentului European. De data aceasta am stabilit trei priorități prima prioritate. În Turcia există o mare dezbatere publică referitoare la curs și la leviți. Și cred că trebuie să uh, fim și noi informați în uh, legătură cu această dezbatere și cred că ea trebuie să se și rezolve. Cred că toți participanții la dezbatere trebuie să aibă o uh, contribuție cât se poate de concisă la dezbatere. Cer să se țină cont de toate specificitățile și sensibilitățile societății turce. Cred că părțile nu trebuie să uite că li se prezintă acum o șansă pe care ar fi bine să nu o rateze. În al doilea rând, în centrul procesului de aderare stau criteriile politice – Anul trecut s-au constatat uh, progrese mult prea lente pe anumite aspecte, pentru că legislația există și e bine făcută, dar este prost pusă în aplicare. Un singur exemplu, drepturile femeilor. Există un cadru juridic, ceea ce este foarte bine, însă căsătoriile uh, forțate sau abuzurile nu sunt sancționate. Sigur că înțeleg că este necesară și o schimbare de mentalitate, în primul rând, Însă, cred că trebuie ca întregul proces să fie mai bine pus în aplicare. Același lucru este valabil și în privința practicilor anticorupție și în privința torturii. Această punere în aplicare ține de um, o reformă fundamentală a justiției. Uh, Cetățenii trebuie să aibă încredere în eficiența, în independența și în caracterul nepărtinitor al justiției. Guvernul a prezentat o strategie bună în urma unor coordonări cu parteneri externi, printre care și Uniunea Europeană. Sper că guvernul și opoziția vor uh, ajunge la niște măsuri concrete și aș dori acum să vă atrag atenția asupra câtorva aspecte negative. Dreptul privind religiile minoritare, eu și grupul meu acordăm foarte multă importanță acestui, acestui subiect și este un aspect în legătură cu care Turcia poate să dea exemplu uh, se vorbește foarte mult despre patriarh, dar nu se face nimic. Iar libertatea presei și libertatea de expresie este de asemenea un subiect îngrijorător. Nu este în regulă situația impozitelor uh, impuse mediei, și cred că este important să se schimbe structura mass media în Turcia, pentru că aceasta este împărțită în conglomerate care își apără fiecare interesele de trusturi, de presă. Și uh, nu e vorba doar de un detaliu, este cu adevărat nevoie de reformă. În privința dreptului la grevă, de exemplu, trebuie să existe convenții colective care să dea acest drept, pur și simplu, iar convențiile Organizației Internaționale a Muncii nu au fost integrate în legislația turcă. Protocolul la acordul de la Ankara trebuie să fie clar că acest protocol trebuie executat, pentru că uh, altfel va plana deasupra negocierilor ca o sabie a lui Damocles. În ceea ce privește semnarea acordului Nabucco, este de asemenea vorba de un semnal important pentru noi. Acordurile cu Uniunea Europeană sunt foarte importante, trebuie să se continue negocierile. Și un comentariu final în legătură cu polarizarea societății și a politicii. Mult prea adesea avem impresia că nu putem să facem progrese decât prin consens de plin. Și uh, trebuie să nu uităm că cel mai important este uh, procesul de uh, obținere a consensului în societatea turcă și nu neapărat modernizarea societății în sine, pentru că numai când cetățenii vor fi uh, împăcați între ei se va ajunge la o deplină prosperitate. Mulțumesc pentru atenție, domnule președinte, și sper că vom reuși să uh, susținem acest raport în forma lui actuală. Pentru că cred că foarte adesea ar fi, se încearcă să se aducă amendamente și nu cred că ar fi bine în cazul acesta. Mulțumesc, doamna Omenroiten. Această prezentare a fost foarte concisă și, de asemenea, a respectat limitele timpului. Vă mulțumesc și trecem acum la dezbatere. Timpul de vorbire este stabilit de la început și mai întâi are cuvântul domnul Howitt două minute. Uh, well, uh, like to... Doream să Vă felicit pentru acest raport echilibrat, care este un uh, bun punct de plecare și uh, vom face tot ce ne stă în putință pentru a colabora. Cred că strategia de extindere a arătat că trebuie să îndeplinim aceste obiective în uh, ceea ce privește relațiile dintre Parlamentul European și Turcia. Sunt de acord cu ceea ce a spus uh, raportorul în ceea ce privește respectarea legislației, în ceea ce privește în capitolul energiei, este un aspect foarte important și de asemenea în domeniul justiției cred că raportul de progres uh, laudă ceea ce s-a întâmplat în Turcia în ultimii ani, însă sunt domenii în care ar putea să se intre mai mult în detalii și deci aș vrea să discut cu doamna ruijten pe această temă. Uh, și cred că uh, trebuie să mai ținem cont și de următorul lucru. Raportul Comisiei privește către trecut și evaluează progresele făcute. Eu cred că noi ar trebui să privim și către viitor și să discutăm cu partenerii turci, să vedem ce progrese se pot face și cum îi putem sprijini ca să realizeze aceste reforme pentru progres. În al doilea rând, haideți să nu uh, uităm că, în ciuda realizărilor, există încă probleme cum ar fi situația din Armenia și uh, situația curzilor. Au fost, într-adevăr, situații pe care nu le-am putut anticipa și trebuie să vă felicităm pentru modul în care ați tratat această situație. Mulțumesc, domnule Howitt. Acum, domnul Lambsdorff are cuvântul două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și doamnei Omer Reuten, care ne-a prezentat un raport foarte echilibrat, clar și complet. Sigur că pentru grupul meu libertatea de exprimare este foarte importantă și vom dori un raport mai detaliat, vom dori să examinăm îndeaproape uh, progresele realizate, deși, mm, deși raportul spune foarte, în mod foarte diplomatic, uh, prezintă aceste uh, progrese, dar poate există și un paradox aici. S-au discutat aspectele critice, dar uh, nu, poate nu ne-am gândit în destul la cadrul juridic privitor la libertatea de exprimare. Poate pentru liberal nu e atât de important uh, cum e pentru PPE, dar cred că ar trebui să discutăm și această problemă a libertăților fundamentale, libertatea fundamentală de exprimare. Sigur că e foarte important să constatăm că în ceea ce privește Armenia, uh, progresele realizate sunt reale și asta este important, permiteți-mi să revin asupra aspectului uh, democratic. <clears throat> e bine că există progrese, dar în ceea ce privește protocolul de la Ankara, aș fi dorit ca situația să fie aceeași, uh, deci să existe și aici progrese, dar din păcate lucrurile nu stau așa. E păcat dacă ne gândim uh, la aspectul diplomatic și președintele Ahmadinejad al Iranului este considerat ca un prieten al prim-ministrului turc, președintele Bashir al Sudanului, care știm că a fost inculpat uh, de Tribunalul Penal Internațional, este și el un prieten al primului ministru. Aceste probleme ar trebui să ne dea de gândit. Uh, în rest, uh, sigur, e un raport foarte echilibrat, complet și constituie o bună bază de lucru. Mulțumesc, domnule Landor, și acum domnul Weigl, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. acest raport este foarte bun, după cum uh, spuneau și alți colegi. E un raport analitic, formula foarte diplomatic. Sigur că noi suntem politicieni și, în primul rând, ne interesează evaluările politice. Cred că în această moțiune pentru rezoluție e un echilibru bun între faptul că Turcia este o societate complicată și multiculturală, cu, uh, cu tradiții foarte bine rădăcinate, dar uh, în care mai este încă necesară o armonizare și asta pe termen lung. Eu cred că din partea politicienilor europeni au fost uh, făcute câteva evaluări uh, pe care le-aș putea numi regretabile în ceea ce privește Turcia. Și Turcia sigur că a luat cunoștință de, de aceste mm, poziții europene care cred eu că pe viitor ar trebui evitate și de altfel e bine că nu se regăsesc în acest raport. Aș dori să mă alătur domnului Lansdorf atunci când spune că trebuie să fim sensibili la capitolul libertăților, pentru că acestea sunt uh, de la sine înțelese în Uniunea Europeană, respectul, uh, respectarea libertății presei, drepturilor minorităților, egalității bărbaților și femeilor și așa mai departe. Dar lucrurile nu stau așa peste tot. <clears throat> un alt lucru evidențiat în raport. Uh, Turcia este partenerul nostru în întreaga lume, în cadrul unor operații de menținere a păcii și alte activități în care cooperăm uh, foarte bine. Și cooperează Turcia uh, și cu Uniunea Europeană și să nu uităm că este și membru NATO. Mulțumesc și acum domnul Mario Mauro, două minute. Grazie, signor Presidente. Eh, considera... Mulțumesc, domnule președinte din păcate nu avem mult timp la dispoziție, așadar mă voi concentra asupra unui singur aspect. Sulla base dell'ottimo lavoro svolto. Pe baza raportului foarte bun al colegii Omar Reuten, și anume evaluarea politicii regionale pe care guvernul turc, exploatând faptul că dispune de o mare stabilitate de mulți ani de zile, pe care o dezvoltă guvernul, tot spuneam. Și mai explic. Eh, e clar că, pe de-o parte, Turcia bate la porțile Europei și face multe progrese pentru a ajunge la rezultatul dorit. Pe de altă parte, însă, există și o Turcie care, eh, în legătură cu politica față de lumea turcofonă din Balcani, din China, din Mesopotamia până în Siberia, își confirmă aspirația ca uh, lider al Eurasiei central-orientale. În plus, după cum a amintit și colegul Ansdorf, legăturile cu țări cum ar fi Iranul, Irakul și Siria mm, trebuie să ne facă să ne întrebăm în ce privește compatibilitatea dezvoltării acestor strategii cu politicile mai generale ale Uniunii Europene în ansamblu ei. Așadar, cred că <clears throat> trebuie să examinăm cu atenție situația și să știm să evaluăm uh, și să identificăm în raportul uh, ce cuprinde aceste uh, progrese ale Turciei, să vedem acțiunile Turciei în plan global. Pentru că, sigur, consecințele nu se limitează la remarci amicale din raport, um, dar ar trebui definite strategic consecințele politicii turce, pe care eu nu aș ezita în acest context să o definesc ca fiind neo-otomană. Mulțumesc, mulțumesc domnule Mauro, are cuvântul acum domnul Atkins, două minute. Chairman, thank you very much indeed. Um, I just want to pick out... Domnule... Oh, scuze. Every other particular. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o întâlnire ieri cu um, um, Celor ciprioți. Cu reprezentantul grecilor ciprioți. Și totuși este foarte clar că intransigența Turciei în relația cu Ciprul este ceva ce uh, este încă o probleme, încă o problemă uh, în ceea ce privește, în ceea ce privește și pe colegii noștri uh, greci și ciprioți. Trebuie să spunem foarte clar că suntem nemulțumiți că această problemă a rămas uh, blocată. În general, situația a rămas așa blocată și din câte știu din experiențele mele proprii, știind, cunoscând uh, faptul că și grecii și ciprioții au pus uh, Ciprul în, pe primul loc și apoi Turcia. În orice caz, relațiile eh, sunt foarte bune. Însă Turcia trebuie să mai facă progrese și mă întreb dacă în discutarea acestui raport nu se poate introduce un amendament pentru a solicita Turciei să oprească această poziție intransigentă pe care o are, să recunoască că problema asta a, a, a Ciprului este una crucială, pentru că Nicosia este singura capitală divizată din Uniunea Europeană, dacă nu cumva din lume. Și aceste probleme sunt încă nerezolvate, deci eh, aș solicita doamnei uh, raportoare să includă acest punct pentru că este unul urgent și eventual să putem accepta și un amendament în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Atkin. Și acum are cuvântul doamna Flotră, președinta Comisiei UE Turcia. Mulțumesc, domnule președinte. E obiceiul în acest parlament să se dea cuvântul responsabililor delegaților încă puțin mai devreme în dezbatere Raportul doamnei Omen Reuten este o excelentă bază de discuție și de lucru pentru comisia noastră și aș dori să-i mulțumesc pentru eforturile depuse. Atât pentru că acest raport uh, spune foarte bine în primele sale rânduri și în primele articolele concluziilor, exprimă bine a, a, uh, progresele și încurajările Parlamentului European la adresa autorităților turcești și a societății civile din Turcia și cred că e un lucru foarte pozitiv. Ce privește criteriile de la Copenhaga, aș dori să propun eventual uh, o reorganizare a textului. Bine, sunt uh, schimbări mărunte, sigur, pentru că rapoartele noastre sunt foarte comentate în presa turcă și trebuie să ne gândim la acest lucru și rapoartele trebuie să fie utile, trebuie să consolideze poziția actorilor și mișcărilor politice și sindicatelor care activează pentru mai multă, o mai mare democrație în Turcia și o respect, mai bună respectare a drepturilor omului, așa, cred, așa încât cred că ar fi bine uh, a, să dăm actelor ce privesc libertățile fundamentale proporții mai adaptate. De exemplu, nu cred că ar fi bine să punem la să punem cinci alineate paragrafe specifice privind minoritățile religioase, pentru că știm că problema libertății sindicatelor uh, nu este acoperită decât la sfârșitul criteriilor de la Copenhaga într-un singur paragraf, deși aceasta privește dreptul de grevă, acțiunile colective, libertatea sindicală și o condiție de deschidere a unui capitol, așa încât aș crede că ar merita un loc mai important în raport. La fel și libertatea de exprimare. Uh, nu trebuie să dăm proporții diferite unor libertăți atât de importante cum sunt cea de exprimare, libertatea de cult sau libertatea sindicatelor. Deci cred că ar trebui făcute aceste modificări în text în cadrul discutării raportului, da, președintele întrerupe oratoarea, dar ne aflăm, bine, aici ne aflăm într-o dezbatere. <clears throat> Sunt președinta delegației pentru Turcia și aș dori să pot să-mi fac cunoscut punctul de vedere, dacă mi îngăduiți, pentru că încă nu am terminat. Cred că lipsește un paragraf în ce privește drepturile migranților și a solicitanților, ale solicitanților de azil. Știți că această problemă a născut rapoarte consistente în Consiliul Europei și în măsura în care uh, suntem pe cale să reluăm negocierile pentru un acord de readmisie, mi s-ar părea și ăsta un aspect esențial. Mai apoi aș propune să închei, domnule președinte, închei spunându-vă că ar trebui să se facă o referință explicită la perspectiva aderării pentru Turcia. Pentru că ieri am avut o discuție privind uh, statutul avansat al Marocului și cred că eforturile și monitorizarea cerute astăzi Turciei trebuie să se bazeze pe o perspectivă reală de aderare a Turciei, în lipsa căreia am uh, putea fi pe drept cuvânt criticați pentru că organizăm parteneriate moins euh, contraignant. Voilà, merci pour votre patience. Euh, conform unor duble standarde. Mulțumesc pentru atenție. Președintele, da, mulțumesc. Mulțumesc pentru mulțumiri, dar e ultima dată că o fac. Domnul Gheorghiu, două minute. Mulțumesc, doamnei Omen Reuten. Vreau să o felicit pentru acest raport care mi se pare foarte obiectiv. Acest raport reflectă cu adevărat realitatea din Turcia și atrage atenția asupra unei uh, serii de fenomene negative pe care Parlamentul nostru trebuie să le sublinieze. Din păcate, lucrătorii turci nu au anumite drepturi, cum ar fi dreptul la grevă. Armata este departe de a fi pe deplin controlată de lumea politică, iar regularizarea relațiilor cu Armenia nu trebuie să uh, fie folosită ca un alibi. Nu este adevărat că PKK uh, s-a uh, a comis acte sângeroase în ultimii ani. Noi salutăm evoluțiile în favoarea curzilor, însă trebuie să se meargă mai departe. Trebuie să se renunțe la toate măsurile antidemocratice care sunt în vigoare la momentul acesta. Structurile statului turc trebuie să apere statul de drept. În privința problemei cipriote, ce cerem? Trebuie ca Turcia, în primul rând, să respecte toate textele pe care le-a semnat, pentru că s-a uh, angajat să-și deschidă porturile și aeroporturile pentru Cipru și nu a făcut acest lucru. A spus că își va normaliza relația cu Cipru, nu a făcut-o a spus că va contribui la rezolvarea problemei cipriote. Nu trebuie să rămânem la cuvinte, la uh, vorbe scrise, trebuie să se rezolve această problemă pentru că este o problemă a întregii Europe. Și în cele din urmă nu trebuie să lăsăm să se înțeleagă că Uniunea Europeană face un fel de cadou Turciei. Ce se întâmplă cu uh, statele ale căror drepturi fundamentale nu sunt respectate de Turcia? Și în concluzie vreau să spun că Turcia a avut o evoluție pozitivă. Este absolut evident. Iar noi, ciprioții, vă cerem să vă inspirați din experiența noastră de stat vecin al acestui stat candidat la Uniunea Europeană pentru a evalua situația din Turcia. Domnul Kovacev. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Omen Reuten pentru raportul său bun și echilibrat. Recunoaștem progresul Turciei în anumite domenii, domeniul drepturilor omului, de exemplu. S-au făcut progrese în relațiile cu statele vecine și aș vrea să vă atrag atenția asupra a două aspecte. Știți că există anumite probleme între Turcia și Bulgaria. Există un acord între Turcia și Bulgaria care este problematic. E vorba despre situația refugiaților bulgari și aș ruga-o pe doamna Reuten să includă acest aspect în raportul său. Mie mi se pare îngrijorător faptul că ministrul de externe al Turciei, când merge în statele din Balcani, când merge, de exemplu, la Sarajevo, declară că prezența otomană în Balcani a fost un semnal pozitiv. Și, de asemenea, mi se pare o problemă că un ministru de externe poate să declare că Turcia a apărat o mare proporție din populația Balcanilor, pentru că nu a fost deloc așa. Eu nu cred că un ministru turc ar trebui să vorbească despre așa ceva când Turcia bate acum la porțile Europei. Onorevole Mavronicolas, per două minute. Domnul Mavronicolas. Mulțumesc! Aș vrea și eu să spun că este foarte important să menționăm relațiile de bună vecinătate ale Turciei cu statele vecine. Consider că textul prezentat aici este satisfăcător și mai degrabă echilibrat, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că anumite acțiuni ale Turciei riscă să fie până la urmă considerate niște simple gesturi de bună credință, cum s-a întâmplat cu problema kurdă și cu Armenia. Nu s-au constatat, de fapt, după aceea schimbări în relațiile Turciei cu acești vecini. În privința uh, chestiunii cipriote, aș vrea să spun că va trebui să ne confruntăm cu primejile prin care trece Cipru acum. Este vorba de riscul de a fi colonizat de Turcia. Cred că colega noastră ar putea să adauge o frază la raport spunând că trebuie să se înceteze orice fel de încercare de a coloniza Ciprul. Trebuie de asemenea să se menționeze că Turcia nu a făcut nimic în legătură cu Cipru. Niciunul din angajamentele sale nu a fost respectat. Colegul nostru a discutat uh, uh, despre discuția sa cu primarul orașului Famagusta. Avem un oraș fantomă în Cipru. Famagusta a devenit un oraș fantomă din 1974. Trebuie să uh, trecem în textul nostru mențiunea că dorim aplicarea urgentă a protocolului de la Ankara și în încheiere deschiderea capitolului energie trebuie să fie uh, oprită. Mulțumesc, doamna Boscurt, două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc lui Ria Oman Reuten. Cred că a dezvoltat o bază foarte bună pentru uh, munca noastră ulterioară. Este un raport foarte echilibrat, dar eu aș vrea să mă refer la drepturile omului, așa cum sunt ele prezentate în raport, la drepturile femeilor, mă scuzați. Cred că este foarte bine că se menționează drepturile homosexualilor și uh, lesbienilor și de asemenea ale transexualilor. Există câteva alineate în legătură cu evoluțiile pozitive. Într-adevăr, s-au făcut uh, progrese pozitive în relațiile cu Armenia și în privința situației curzilor. Noi, de fapt, cerem acest lucru de foarte mult timp. Și știu că situația este dificilă Cred că guvernul turc a făcut foarte multe lucruri bune și poate că ar fi necesar să le subliniem un pic mai mult noi, Parlamentul European. În ceea ce privește uh, libertatea de cult, cred că este foarte important că sunt protejate drepturile minorităților creștine. Însă, cred că ar trebui să și avem o abordare globală și să prezentăm uh, imaginea completă a libertății de cult, pentru că nu e vorba doar de minoritățile creștine. Noi aici, în Parlamentul European, susținem libertatea de cult pentru toate religiile. Și în cele din urmă, în ceea ce privește relațiile bilaterale, uh, Comisarul european care a vorbit despre Slovenia și Croația a spus că relațiile bilaterale nu trebuie să blocheze negocierile cu întreaga Uniune Europeană. Eu constat că aici am menționat în raport relațiile bilaterale și vreau să știu părerea raportoarei. Mulțumesc, doamna Boscurt. Doamna Copa, două minute. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să um, o felicit pe raportoare care și în acest an a prezentat un text extrem de echilibrat. Aș vrea să vă atrag atenția asupra două puncte. Aș vrea să-i să o întreb așadar, în legătură cu protocolul de la Ankara, Doamna Omen Reuten a cerut să se fixeze un termen pentru ratificarea și pentru aplicarea acestui protocol. În textul din acest an, acest termen nu mai apare și se propune, în plus, deschiderea capitolului energie. Și mă întreb, cum este posibil ca o țară care negociază cu cele 26 state membre din 27 state membre ale Uniunii Europene, ei bine, cum se cere deschiderea unui nou capitol? A doua întrebare se referă la cele 2000 insule. <clears throat> În raportul de anul trecut s-a atras atenția asupra necesității de a se păstra caracterul multicultural al acestor insule și aceste observații nu apar în um, raportul din acest an. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte scurt. De altfel, nici nu cred că am voi utiliza cele două minute. În grupul meu, grupul ECR, aș dori să o felicit pe doamna Omenruiten pentru că a prezentat un raport foarte succint, dar și foarte complet, care este foarte echilibrat și abordează principalele subiecte. Aș dori să vă atrag atenția asupra paragrafului numărul 32 și să întăresc acest mesaj. Cred că este dezamăgitor pentru că dacă ne gândim la capitalul care a fost um, ne gândim la, la, la capitalul și la timpul investit pentru încheierea embargoului cu Armenia și în final s-a semnat memorandumul de înțelegere, protocolul și imediat a doua zi prim-ministrul Turciei a spus în mod oficial, în ciuda tuturor celor făcute, că nu era pregătit să treacă această lege prin Marea Adunare Națională, unde ar, ar, ar dispunea de majoritate și ar fi putut să o facă, mm, doar cu condiția ca problema Nagorno-Karabakh să fie rezolvată. Și asta nu a făcut, cred eu, decât să uh, mm, pună mingea în terenul naționaliștilor și să stârnească tendințele răzbunătoare și belicoase. Vedem că există asemenea declarații belicoase uh, în legătură cu Nagorno-Karabahul. Deci cred că ar trebui să avem o poziție mai puternică, să spunem eventual că regretăm faptul că guvernul Turciei se pare că a dat înapoi în legătură cu angajamentele asumate și acordurile semnate. Dar, acestea fiind spuse, în celelalte aspecte, raportul este satisfăcător, se ocupă de toate problemele cu minoritățile religioase, mai ales creștinii, gre- greci ortodoxi și seminarul acestora. Deci felicit pe doamna Omer Reuten, că până la urmă raportul este unul foarte bun. Președintele, mulțumesc domnul Tenoc, mulțumesc domnule Tenoc și acum ultima intervenție, domnul Papadopoulos. Doamna Domnule președinte, raportul doamnei Omen um, um, are un caracter diplomatic, semnalează o serie de domenii în care s-au uh, realizat progrese, dar prezintă și problemele. Trebuie accelerate reformele, trebuie aplicată legislația, trebuie respectate angajamentele luate și e nevoie de o politică de comunicare. Există o problemă legată de egalitatea de gen, libertatea presei și prezența armatei. Deschiderile către curs și armeni, într-adevăr, sunt niște semnale pozitive, dar nu trebuie să fie niște simple măsuri de comunicare. În ceea ce privește problema ciprioților, Ankara s-a angajat să respecte protocoalele, dar nu a făcut acest lucru. Trupele sale sunt în continuare prezente și chiar întărite în Cipru deși este vorba despre un teritoriu european. Patrimoniul ciprioților greci este în continuare uh, vandalizat și acest lucru uh, împiedică Republica Cipriotă să-și exercite libertățile economice. Uh, trebuie să uh, se facă presiuni asupra Turciei și refuzăm deschiderea unui nou capitol privind mediul și energia. Nu trebuie să uh, îi facem o plăcere Turciei, ci trebuie impuse niște sancțiuni. Uh, vă mulțumesc și o felicit pe doamna Oman Ruitan și sper că va include toate aceste observații în propunerea de rezoluție. Mulțumesc! Doamna Papadopoulos. Doctor Filori. Partea comisiei, doctor, domnul doctor Filori, dar nu mai mult de 5 minute, vă rog. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că am nevoie de 5 minute uh, pentru a face o evaluare din partea Comisiei pe acest raport. Îl considerăm uh, echilibrat și reflectă într-un mod precis uh, situația în Turcia. Face un bilanț uh, corect din punctul nostru de vedere și precis a ceea ce s-a întâmplat în ultimul an și Mm, oferă mai multe perspective asupra ceea ce mai rămâne în continuare de făcut în Turcia pentru uh, progresul în diferitele domenii acoperite de acest raport. Într-adevăr, poate că ar fi nevoie aici de niște reflexii suplimentare privind proporția acordată anumitor libertăți fundamentale în comparație cu altele, în conformitate cu ce a spus doamna Flotru mai devreme. Poate că, într-adevăr, aici uh, ar fi posibilă, ar fi posibilă o reechilibrare pentru că, într-adevăr, anumite libertăți fundamentale merită, ca și celelalte, să figureze în text. De asemenea, am transmis raportoarei reflexiile noastre privind considerentul care se referă la raportul Comisiei uh, și vă rog să-l analizați. Dacă vă referiți la raportul Comisiei, atunci trebuie să spuneți că Ă, ă, când spuneți că ă, progresele au fost limitate în anul trecut, atunci nu reflectați cu adevărat sensul pe care l-am adus în raportul nostru. Trebuie să mai discutăm aici. Și încă o dată aș dori să subliniez excelenta calitate a acestui raport și să felicit raportoarea pentru acest text. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Filori, și ca întotdeauna, în încheierea dezbaterii, dăm din nou cuvântul raportoarei. Vă rog, doamnă Omen Reuten laat domnule președinte. Aș dori să revin asupra câtorva observații. Foarte pe scurt, nu este posibil ca într-un raport care are o lungime fixă, deci nu putem relua și prelua toate punctele care au fost prezentate astăzi. Când uh, aud, uh, de exemplu, observațiile legate de Bulgaria pe care le-a făcut colegul nostru, ei bine, anul trecut aceste observații au fost incluse deja în raport, iar ceea ce am încercat eu să fac este să, fac, să aduc un echilibru. Sigur că trebuie să fim critici și obiectivi, dar și pozitiv acolo unde s-au înregistrat și sunt posibile în continuare progrese suplimentare. Asta este intenția raportului meu și lansez un apel uh, către colegii mei pentru ca acest echilibru să nu fie uh, distrus în ceea ce privește criteriile politice acum. Am spus întotdeauna că centrul cooperării în uh, cadrul Uniunii Europene este dat de criteriile de la Copenhaga. Și atunci când uh, vorbim de o societate civilizată, drepturile individuale și drepturile colective trebuie să fie ancorate în mentalitățile fiecăruia. Uh, și în legislație. Cred că este păcat că doamna Flotră, care nu a fost prezentă în momentul în care mi-am susținut raportul, um, deci este păcat că nu a fost prezentă, dacă ar fi fost acolo ar fi auzit că am um, vorbit despre drepturile sindicale. Uh, Săptămâna, viitoare, săptămâna trecută, îmi cer scuze, a avut loc o grevă, de exemplu, și într-adevăr înțeleg că este important ca drepturile religioase să fie ancorate, bine ancorate nu este vorba numai despre micile minorități, am vorbit despre leviți și, într-adevăr, pot fi făcute în continuare multe progrese în acest sens. Sper că dacă sunt depuse amendamente pe acest subiect, se va respecta libertatea religioasă. Nu cred că este necesar ca prin acest raport să ne asumăm o anumită parte nu trebuie să fim părtinitori, nu pot să analizez ce a făcut uh, grupul respectiv pentru a merita o astfel de amendă exorbitantă. Uh, sigur că ne dorim ca peisajul mediatic din Turcia să fie unul sănătos dar există și în alte țări din Europa astfel de eh, situații. În ceea ce privește drepturile femeilor, tot ceea ce se regăsește în acest raport a fost condensat. Aș putea să mai adaug zece aliniate, însă ar fi numai niște exemple care nu vor schimba intenția acestui raport. Și sper că nu, nici pe acest subiect nu vor fi prea multe amendamente. În ceea ce privește relațiile cu vecinii, Cipru, dar și Grecia, în raportul de anul trecut și reamintesc colegilor mei că că am uh, reluat deja într-un raport votat din Uh, în septembrie, uh, data de 2009, termenul de 2009 și atunci a trebuit să găsesc o formulă prin care am spus implementarea completă și fără nicio întârziere. Sunt mai multe aliniate uh, care se referă la Cipru, la relațiile cu NATO. Dacă Turcia recunoaște Ciprul, toate problemele sunt rezolvate. și uh, problemele energetice vor fi facilitate, dar trebuie luate, trebuie întreprinse niște măsuri pas cu pas și asta este responsabilitatea autorităților din Turcia. Dar trebuie să vorbim despre asta. Sper că acești pași vor fi urmați de alți uh, pași, de această dată din partea Ciprului și a Greciei. Dar spun colegilor ciprioți că totul va fi mai ușor dacă se recunosc bunele intenții ale părții adverse. <clears throat> Și sigur că luptăm cu toții pentru succesul acestor negocieri. Cred, domnule președinte, că în mare am reacționat la cele spuse aici și mulțumesc celor care m-au felicitat. Sper, cred că în momentul în care vom vota acest raport în februarie. Uh, cred că vom avea o majoritate de peste 90% pentru că uh, aceasta este forța acestui mesaj clar pe care trebuie să-l, acord- să trimitem Turciei. Mulțumim, doamne raportoare, pentru expunerea finală foarte precisă. Și în scurt vom trece la, în scurt timp vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume schimbul de opinii cu doamna Ashton, în altă reprezentantă și a Uniunii Europene în același timp. Utilizez uh, aceste puține minute care ne despart în discutarea celui de-al doilea punct de pe ordinea de zi pentru a vă da câteva informații în legătură cu modul în care Uh, va avea loc discuția. Văd că cine, domnul Atkins dorește să ia cuvântul, un punct de ordine în ce privește regulamentul. Vă rog, vă rog, uh, da, domnul Atkins, să îmi pară, domnule președinte, uh, pe scurt, în legătură cu ultimul punct discutat, avem un calendar pentru depunerea amendamentelor și așa mai departe. Giusto. Il, il... Președintele, da, termenul pentru depunerea amendamentului e 15 decembrie la orele 12. Da, mulțumesc pentru că mi-ați adus aminte. Bun, și acum întorcându-mă la introducerea pentru punctul al doilea. Trebuie să vă spun că, dat fiind că au existat multe cereri de luare de cuvânt care depășesc timpul uh, care ne este alocat de conferința președinților și de orarul, programul încărcat al doamnei alt reprezentant, care nu poate depăși două ore, au fost prezentate cereri de intervenție din partea grupurilor limitate strict pe baza sistemului DONT. Deci fiecare grup are anumit, un anumit număr uh, de minute pentru a vorbi. Este, vor fi respectate foarte riguros și încă de pe acum îmi cer scuze pentru că va trebui să repet acest tabel, uh, fiind foarte strict, deci dacă depășiți timpul de vorbire, îmi cer scuze dinainte, dar nu pot depăși regula, uh, nu pot încălca regula și voi fi antipatic, dar vă voi închide microfonul. Și uh, acestea fiind spuse, o invit pe doamna Ashton pentru a ne începe schimbul de opinii. Please. Bine, se volete prendere posto possiamo... Bine, v-aș ruga să luați loc pentru a începe mm, punctul numărul 2 de pe ordinea de zi, împreună cu doamna Ashton, care îi urăm bun venit cu cea mai mare plăcere și spunem că este o mare onoare pentru noi că astăzi a sosit în fața comisiei noastre la câteva ore, am putea spune, după numirea domniei sale. Și această numire înseamnă un nou început pentru politica externă a Uniunii, care e dotată cu noi instrumente financiare adoptate de Comisie cu acțiunea diplomatică coordonată și comună a celor 27 de state membre, cu numeroasele misiuni de pace pe care Uniunea le desfășoară în uh, legăturile de vecinătate și nu numai. Această politică pe care astăzi, cu intrarea în vigoare a Tratatului Lisabona, <clears throat> Uh, este care astăzi, cum spuneam, primește un nou avânt, a, a contribuit, sigur, și predecesorii uh, doamnei Ashton, domnul Solana, doamna ferrero Wagner, pe care sigur că noi toți uh, dorim să o reamintim și să ducem un omagiu. Doamna Ashton, numirea dumneavoastră în funcția de înaltă reprezentantă și vicepreședinte a Comisiei am fi dorit să poată coincide cu începutul mandatului noii comisii. Mandat care a fost legitimat din vot democratic în nou Parlament European, ales în mod liber. Cred că și dumneavoastră ați fi dorit ca această întâlnire a noastră să se desfășoare în contextul evocat de mine, însă au existat întârzieri, după cum bine știm, în ce privește ratificarea Tratatului de la Lisabona, lucru care s-a repercutat asupra uh, numirii și, și votării comisarilor și, și asupra necesității unui echilibru constituțional prevăzut de tratat. Mm, Astfel încât am solicitat uh, mm, simultan cu numirea dumneavoastră să putem avea această întâlnire în cadrul Comisiei AFET pentru, a, pentru o discuție de două ore în legătură cu provocările ce ne așteaptă și o observație în ce privește tipul de numire făcut, șefii de stat și de guvern au hotărât să numească, ca de înalt reprezentant, un membru, o membră actualei comisii. Și cred că pot să subliniez că e vorba aici de o alegere pe care putem să considerăm de bun augur pentru o politică externă comunitară în adevăratul sens al cuvântului, pentru că e legitimată de încrederea acordată de Parlament. Fosta Comisie a obținut-o. Această încredere izvorăște într-un dialog în continuu, cinstit și respectuos uh, între instituții și dumneavoastră, doamne aștept în calitate de comisar, ați dat dovadă de respect pentru instituția noastră în desfășurarea rolului ce revine. Eu îmi doresc ca și în noua noastră funcție dumneavoastră să continuați să dați dovadă de această sensibilitate și atenție pe care le-ați avut până acum. Și pentru că de asta depinde și activitatea dumneavoastră, dar și a noastră. În cursul următoarelor săptămâni, dumneavoastră veți fi angajată în pregătirea înființării Serviciului de Acțiune Externă, Serviciului Diplomatic uh, European, pentru care tratatul prevede consultarea Parlamentului European. În spiritul de colaborare cinstită și de respect instituțional, um, la care am făcut referire, uh, am încredere în faptul că dumneavoastră ne veți asigura că um, Comisia noastră va putea să participe pe deplin la discuțiile care vor preceda și vor însoți propunerile legislative pentru crearea acestui serviciu. Și acum, fără întârziere, aș dori să vă dau cuvântul, solicitându-vă dumneavoastră, cum am solicitat tuturor colegilor de față, să vă limitați uh, intervenția la circa 10 minute. Sper că veți reuși, asta în interesul uh, bunei desfășurări a reuniunii noastre. Vă rog, domnule Ashton, aveți cuvântul. Uh, domnule președinte, stimați deputați, în primul rând, mulțumesc foarte mult pentru uh, onoarea de a mă fi invitat astăzi aici. Am fost încântată atunci când ați menționat faptul că Uh, respectul meu anterior față de acest Parlament este bine cunoscut și aveți dreptate, domnule președinte. Într-adevăr, doresc să continu să implic Parlamentul în uh, activitatea mea și să vin în fața dumneavoastră cât de des voi putea. Comisia cu care am lucrat înainte, Comisia INTA și uh, toți deputații trebuie să știe că eu sper să nu discutăm numai cu aceste ocazii oficiale, ci ori de câte ori dumneavoastră doriți să îmi atrageți atenția asupra a ceva ce vă deranjează, de exemplu. Este pentru mine un moment foarte important, pentru că ieri a intrat în vigoare tratatul și am avut uh, norocul de a sărbători uh, împreună cu deputații. Am acceptat această funcție uh, având ambiția că îmi voi îndeplini promisiunile, voi respecta statele membre ale Uniunii Europene și pe cetățenii Uniunii Europene. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu președintele Consiliului, cu președintele Comisiei și cu ministrii de externe ale tuturor celor 27 de state membre și, desigur, și cu colegii din comisie în calitatea mea de vicepreședinte, atunci când și dacă comisia va fi confirmată. Și vin aici la dumneavoastră în același spirit, în dorința de a coopera și de a dezvolta această relație. Și vă promit că voi continua să comunic cu Parlamentul cât se poate de deschis și de pragmatic. Știu că s-a vorbit foarte mult despre experiența mea și că aceasta a fost pusă la îndoială ca fiind nerelevantă, însă eu cred că am aduc ca avantaj 28 de ani de experiență de negociere, de obținere a consensului și cred că această experiență, mai ales experiența din ultimul an, va fi recunoscută de Parlamentul European ca fiind relevantă și pertinentă pentru uh, funcția care mă așteaptă și drumul care va trebui să fie parcurs. Am spus că eu cred în diplomație și am spus asta pentru că dacă ne gândim la ce provocări ne așteaptă, Uh, și dacă ne uităm la anul trecut, care a fost atât de dificil, vom vedea că cel mai important este să construim încrederea între oameni că soarta noastră este bazată pe încredere și este în mâinile noastre. Trebuie să știm să vorbim, dar și să ascultăm și să lucrăm și în culise și nu doar în lumina reflectoarelor. În întreaga mea carieră, cât timp am lucrat în domeniul sănătate, când am fost ministru justiției, ministru în relația cu Parlamentul și, de asemenea, cel mai recent post al meu, comisar pentru comerț, întotdeauna am aplicat aceste principii. Și cred că este foarte importantă munca mea cu Statele Unite, China și Rusia, care va juca un rol sporit în munca mea viitoare. Am fost foarte impresionat atunci când toate cele 27 de state membre europene au hotărât că eu sunt persoana potrivită pentru această funcție. Ați văzut probabil că în țara aceea am fost puțin surprinsă. În primul rând, eu doresc să mă asigur că va exista o continuitate în domeniul politicii externe și doresc să omagiez pe Javier Solana și pe Benita ferrero waldner care au făcut cinste Uniunii Europene prin toate acțiunile lor. Domnule președinte, nu mai vreau să uh, consum din timpul alocat întrebărilor, dar vreau doar să mai adaug un lucru. Avem o reputație foarte puternică în lume pe baza valorilor la care, țin, la care țineți și dumneavoastră și la care țin cele două 27 de state membre. Trebuie să vorbim cu convingere și cu claritate în legătură cu principalele probleme ale lumii. Suntem principalul donator umanitar, principalul finanțator de proiecte. Suntem uh, o jumătate de, milion, de miliard de oameni care lucrează împreună și trebuie să ne asigurăm că ne vom uh, face simțită greutatea politică. Sper că veți profita de ocazia de a revizui activitatea noastră și de a um, stimula toate activitățile noastre de pe glob și de a reuși să punem împreună, să punem la oaltă toate bucățile puzzle-ului care alcătuiesc politica externă. Veți vedea în următoarele săptămâni că vom începe să construim serviciul de acțiune externă și veți vedea că este nevoie de o conducere puternică pentru a construi un nou serviciu diplomatic pe baza a ceea ce există la Consiliu și la Comisie, un serviciu care să aducă valoare adăugată statelor membre. Vă mulțumesc! Grazie, Mulțumesc, domnule Ashton. <coughs> și vă felicit pentru concizia dumneavoastră, care e <laughs> o, care ne permite să sperăm că dezbaterile se vor desfășura în continuare tot așa. Urmează patru intervenții și apoi dumneavoastră dați replica și așa mai departe. În primul rând, domnul Sala Franca, coordonator al grupului PPE, pentru două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ashton. În numele grupului PPE aș dori să vă felicit pentru faptul că ați fost numită în aceste funcții. Mulțumesc că ați sosit atât de repede în fața comisiei noastre, pentru că este un semn de bunăvoință din partea domniei voastre Uh, la, în sensul asocierii Parlamentului la uh, lucrările dumneavoastră. Vom vedea în ianuarie chestionarul și răspunsurile la întrebări pentru serviciul de acțiune externă, cum a spus președintele. PP-ul ar fi interesat dacă dumneavoastră sunteți gata să asociați în perioada aceasta provizorie Parlamentul la lucrările dumneavoastră, sigur, uh, respectând prerogativele fiecăruia, conform tratatului. Eh, știți care sunt eh, serviciile care vor depinde direct de dumneavoastră în cadrul politicii de dezvoltare și de cooperare și care vor fi serviciile care vor fi încredințate altor comisari, unde se va afla cabinetul dumneavoastră, cine va ajuta Comisia și Consiliul în acțiunea externă, pentru că unul din eh, compatrioții dumneavoastră a spus că numirea dumneavoastră uh, nu va duce la, nu va face mari valuri la Washington, la Moscova sau la uh, Beijing, dar noi nu asta dorim. Noi dorim ca dumneavoastră să uh, conduceți o politică uh, externă de securitate vizibilă, dar și coerentă, bazată pe valorile comune pe care le apărăm, după cum am spus. Deci așteptăm din partea noastră propuneri concrete. Uh, și fiți, uh, să fiți convingătoare, să fiți să a unei ambiții și a unei viziuni, să vă angajați pentru cauza europeană și să fiți loială față de instituții. Asta dorim. V-aș întreba ce credeți despre faptul că cele 27 de state membre nu au putut să ajungă la unanimitate pentru a sprijini uh, candidatura la președinția adunării uh, Națiunilor Unite unui coleg, a unui coleg scrupulosamente din Parlamentul nostru. Da, președintele, mulțumesc domnule Salașanca și acum uh, domnul Intervent. Vigenin din partea socialiștilor, două minute. Уважаема госпожо Аштън, от името на групата на социалистите Domnule președinte, Lady Ashton, în numele grupului socialiștilor și democraților aș vrea să vă salut și să vă urez bun venit pentru prima dată în calitate de um, înalt reprezentant și vicepreședinte al Comisiei Europene. Adevărata audiere va avea loc în ianuarie, însă cred că discuția noastră de astăzi va fi foarte importantă în lumina noii Comisii Europene. În a doua zi de lucru a dumneavoastră sunteți deja în fața noastră și asta arată că sunteți gata să lucrați îndeaproape cu noi. Noi suntem singurul organ ales al Uniunii Europene și este un lucru important pentru că tratatul de la Lisabona care a intrat în vigoare ieri a creat funcția dumneavoastră și ne-a acordat în plus noi responsabilități nouă parlamentarilor europeni sunt foarte multe presiuni din diferite părți uh, și le veți resimți în următoarele luni pentru că lucrăm într-un nou sistem și uh, uh, va trebui să găsim un rol coordonat și o abordare interguvernamentală. Vă urez mult succes în munca dumneavoastră. Există câteva semnale pozitive în ceea ce privește relațiile dintre UE și Rusia. Rusia uh, și-a demonstrat poziția în ceea ce privește programul nuclear al Iranului. Pot și este gata să abordeze problema corupției. Care este uh, soluția pentru disputa energetică între UE și Rusia? Uh, după părerea dumneavoastră, și cum uh, plănuiește Uniunea Europeană să revigoreze dialogul uh, cu Rusia în ceea ce privește drepturile omului și democrația? Mulțumesc, domnule Vigenin, și acum are cuvântul coordonatoarea grupului ALDE, doamna no, Neis, două minute. Voorzitter, mevrouw de hoge vertegenwoordiger. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, dragi colegi, în seara numirii dumneavoastră s-au uh, făcut niște fotografii care au făcut apoi în conjurul lumii și eu am remarcat o fotografie foarte interesantă și uh, neobișnuită. Am văzut în această imagine că stăteați lângă domnul Barroso și, și domnul Reinfeldt și într-o parte se afla domnul Van Rompuy, președintele Consiliului European, și în partea cealaltă dumneavoastră, doamnă. Eu cred că acest uh, mod de a sta unii lângă alții nu arăta de fapt cât de importantă este funcția dumneavoastră, pentru că dumneavoastră erați plasată cumva în exterior. Mi se pare că funcția dumneavoastră de uh, vicepreședintă este, a Comisiei este foarte importantă și de asemenea și prerogativele președintelui Consiliului European sunt foarte importante. Aș vrea să știu cum uh, veți evita aceste uh, proceduri labirintice instituționale și cum uh, veți rezolva luptele pentru teritoriu. Ați spus că în aprilie ați dori să faceți o propunere uh, care să fie acceptată de comisie uh, și că vă veți consulta și cu Parlamentul European. Este o șansă unică în viață de a construi un nou tip de diplomație europeană. și va trebui să uh, vă ocupați de interese naționale foarte delicate. Aș vrea să știu ce planuri aveți în acest sens. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Mulțu- Mulțumesc, doamnă Neis. Și acum are cuvântul coordonatoarea grupului Verzilor, doamna Lunacek, pentru două minute. Thank you, Mr. President. Baroness Ashton. Doamnă, domnule președinte. Doamna Ashton, din partea grupului Verzilor, aș dori să vă urez și eu bun venit în Parlamentul European și mulțumesc că ați venit aici uh, fața noastră pentru două ore. Doamna Ashton, Europa are nevoie să vorbească pe o singură voce și să aibă un singur chip uh, pe care să-l prezinte partenerilor noștri externi pentru a depăși fragmentarea politicii noastre comune. Asta în favoarea acțiunii de prevenire a conflictelor, după cum prevede și tratatul de la Lisabona. E nevoie de orientare nouă, avem nevoie de un interes european care să fie contrapus egoismelor naționale uh, Uh, ca să nu se mai repete situația din Irak, de exemplu. Uh, doamna Ashton, uh, dumneavoastră sunteți cunoscută ca fiind pro-europeană în țara dumneavoastră și sper că veți demonstra acest lucru în activitatea dumneavoastră. V-aș întreba cum vă gândiți să ne garantați că activitatea dumneavoastră nu va deveni doar o anexă a Foreign Office-ului din Marea Britanie, pentru că Dumneavoastră uh, trebuie să știți că vă veți bucura de susținerea noastră, dar trebuie să dați dovadă de coerență atât în interior cât și în exterior, pentru că în PESC sunt implicați uh, mai mulți comisari pentru dezvoltare, pentru extindere, de exemplu, și oarecum se poate ajunge la o coerență internă și externă. Uh, și apoi v-aș mai întreba ceva și în legătură cu regiunea Balcanilor. Uh, în Bosnia, procesul constituțional este în impas și aș întreba cum vă gândiți să dați un nou impuls procesului de integrare al Bosniei în Uniunea Europeană. Iar apoi, în legătură cu Kosovo, v-aș întreba dacă vă veți angaja în direcția unui dialog cu cetățenii Kosovo. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Luna. Ce spune președintele? Așa cum are cuvântul doamna Ashton. Aș, dori, ă, aș ruga o să respecte timpul de 5 minute pentru a răspunde celor, 5, ă, celor prime 4 intervenții. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi exprima succint în 5 minute, că nu am de ales. Domnule Salafranca, mulțumesc pentru urări și cred că pe drept cuvânt Uh, v-ați referit la relația pe care doresc să o am cu Parlamentul. Vreau să vă spun că voi respecta pe deplin prevederile tratatului și voi respecta Parlamentul. Cum vom uh, pune lucrurile pe roate e în mod esențial. Uh, e esențial pentru a acționa împreună. Responsabilitățile și mm, <laughs> luarea de decizii sunt cunoscute pentru că tratatul l-am citit în detaliu, dar niciodată nu m-am dat înapoi uh, de la dorința de a vedea Parlamentul că își ocupă locul meritat în cadrul dialogului și discuției. Trebuie să vedem în detalii cum vom aplica acest lucru. Dacă eu nu voi fi în stare să opresc traficul, eu vreau să, ca traficul să fie foarte fluid <laughs> și lucrurile să, totul să circule ca pe roate. Este sigur important ca noi să vorbim pe o singură voce, dar pe o voce calmă și să facem cunoscute valorile noastre, și că ne jucăm rolul în uh, o mai bună funcționare a relațiilor internaționale. În legătură acum cu dezacordurile la ONU. Nu este surprinzător că există vederi diferite în cele 27 de state membre și una din provocările uh, care mă așteaptă este să conlucrez cu aceste 27 de state membre, să găsim punctele comune și mă gândesc la cel mai înalt factor comun nu la un numitor comun. Mulțumesc și pentru uh, salutul din partea socialiștilor și sigur că vom conlucra pe cât mai bine posibil. Am fost la summitul în Stockholm, în ultimul an m-am dus la toate summiturile cu Rusia și uh, e foarte interesant ce a spus domnul Medvedev, președintele Medvedev, în legătură cu viitorul Rusiei, trebuie să conlucrăm îndeaproape cu ei a, lucrăm uh, de aproape cu ei în probleme legate de energie, trebuie să continuăm dialogul, dar în legătură cu drepturile omului și uh, uh, statul de drept, uh, toate aceste probleme trebuie să continuăm să le discutăm cu Rusia și deja, după cum am spus, am avut ocazia să ascult uh, aceste dialoguri și să desfășor și eu uh, dialogul meu propriu, cu, nu doar cu ministrii pentru comerț, ci și cu președintele și prim-ministrul Rusiei și voi continua pe această cale. Mulțumesc uh, și grupului ALDE. Sigur, v-ați referit la acea fotografie. Bine, nu știu exact unde mă aflam când a fost luată fotografia. În această după-amiază mă voi deplasa la Madrid pentru a mă întâlni cu reprezentanții viitorii președinții uh, spaniole, cu ministrul de externe și voi putea să port discuții cu ei. E important să utilizăm această energie a președinției uh, uh, semestriale și Sigur, știu ce înseamnă asta din punctul meu de vedere, dar sunt convinsă că putem, avem cu toții câștigat din, de câștigat din asta și nu mă îndoiesc în capacitatea mea de a conlucra cu colegii. Știu care va fi rolul meu aici. În ce privește serviciul de acțiune externă, mm, trebuie să găsim modul în care să jucăm rolul de lider pe care, care ne revine, care a trebuit să ne revină în lume și Serviciul de Acțiune Externă va fi uh, uh, unul hotărător. Mulțumesc și doamnei Lunacek, da, sigur trebuie să vorbim pe o singură voce. Nu voi fi o extensie a uh, Ministerului de Externe britanic, am fost numită de 27 de state membre și activitatea mea de la Comerț cred că reflectă acest lucru. Da, sunt cunoscută ca fiind o pro europeană pro-europeană în țara mea și sunt mândru de acest lucru. Uh, și e important să am o acțiune coerentă. În ce privește rolul înaltului reprezentant, acesta trebuie să vorbească, să vorbească numele celor 27, asta e poziția mea. Și acum în legătură cu Bosnia, sigur mai sunt multe de făcut, am purtat discuții deja în legătură cu uh, uh Bosnia, acordul Berlin Plus și modul în care putem să-l utilizăm, sigur Acum nu am timp să intru în detalii în legătură cu dialogul pentru vizele și Kosovo, da, și aici uh, discuția trebuie să continue. Grazie. Președintele, mulțumesc, doamna Ashton. Sigur, apoi, apoi vom reveni eventual la unele replici pe, pe care poate nu le-ați putut da, dar avem această obligație de 5 minute, dar poate că la sfârșit vă mai uh, dispune de câteva minute. Acum, uh, două minute pentru coordonatorul grupului ECR Uh, Domnule președinte, doamnă Ashton, în primul rând am fost acuzat de colega dumneavoastră de la Partidul Laborist, doamna Hannibal, că am fost împotriva numirii unei femei ca înalt reprezentant. Este o prostie. Pe mine mă interesau calificările persoanei care a cerut această slujbă sau care a ocupat această funcție. Doamna Benita Ferrero-Valner, de exemplu, era foarte bine calificată, la fel și predecesorul dumneavoastră, Javier Solana, care a fost uh, care a fost ministru în Spania de externe și de asemenea a avut o funcție importantă la NATO. Era foarte bine calificat. Grupul meu, ECR, ar vrea să știe de ce dumneavoastră ocupați această funcție în loc să ocupe alții care sunt mai calificați. În primul rând, în privința PESC, aș vrea să știu ce anume veți face la summitul cu Ucraina și uh, cu Rusia, ca Rusia să nu se implice în uh, alegerile din Ucraina și cât de importante credeți că vor fi aceste alegeri. În privința Caucazului de Sud, ce aveți de gând să faceți în legătură cu Nagorno-Karabakh și cum vedeți următoarele, eh, recentele declarații de a reocupa această enclavă prin forță? Acest eh, rezolvarea acestui conflict este o precondiție pentru normalizarea relațiilor cu Armenia. Chiar și NATO are propria sa misiune pentru uh, Cornul Africii. Ce valoare adăugată aduce atunci misiunea EU uh, Atalanta? Susțineți uh, unificarea atât de controversată a centrului de comandă a politicii externe și de apărare? și în cele din urmă veți, uh, vă veți, uh, veți face față presiunilor sindicatelor britanice care doresc să oprească acordul UE cu Columbia și în cele din urmă uh, ce veți face în legătură cu acordul pentru Republica Sri Lanka care este și el controversat. Mulțumesc domnule Tenac. Are cuvântul două minute coordonatorul grupului GUE, doamna Lözing auch ich begrüße Sie im Namen der Europäischen Linken ganz herzlich und möchte Aș dori să vă salut în uh, numele grupului GUE și voi trece direct la întrebare. Până în aprilie 2010, structurile Serviciului European de Acțiune Externă vor trebui să fie uh, stabilite de către președinția suedeză. Uh, aceasta a spus că e vorba de un organism sui generis care va depinde de Consiliu și de Comisie. nu este aici o ocazie bună de democratizare a politicii externe a Uniunii Europene? Care este opțiunea pe care o preferați? În ceea ce privește conceperea acestui serviciu de acțiune externă, țările foarte populate vor fi favorizate în comparație cu cele mai puțin, cu mai puțin locuitori. Nu considerați că este o încălcare a ideii europene și că ar fi aici un deficit democratic? S-a vorbit deja despre operațiunea Atalanta. Există informații care spun că Somalia ar putea să profite de anumite credite și Uniunea Europeană ar trebui să financeze uh, proiecte de stabilitate în această țară, dar aceste fonduri ar avea niște, niște destinații care încalcă drepturile omului. Aveți un cuvânt de spus în ceea ce privește bugetul Serviciului European de Acțiune Externă, care va fi suma despre care vorbim? Veți utiliza fonduri pentru scopuri militare? Uh, veți uh, propune uh, bugetul pentru reprezentant și Consiliul va ratifica cu majoritate calificată. Care sunt puterile bugetare ale Parlamentului în această materie? Mulțumesc. Domnul Bannerman, două minute. Mulțumesc, doamna Aștean. Am înțeles că sunteți... Uh, vă place, vă place science fiction și mai ales serialul de pe BBC Doctor Who. Precum uh, personajul principal, uh, ați uh, apărut printre noi parcă din văzduh. Și, la fel, nu este foarte clar nici trecutul, nici viitorul dumneavoastră. Sigur, totuși trebuie, trebuie să răspundeți la niște întrebări. Deci, de exemplu, când erați trezorier al campaniei din Marea Britanie pentru dezarmarea nucleară din 92 și anii 80, Ați luat sau nu ați luat bani de la, țări, de la Partidul Comunist din Marea Britanie în mod direct sau indirect sau prin alte canale sau din Serbia și asta nu sau din Uniunea Sovietică nu, nu spun că direct din Uniunea Sovietică dar ați luat sau nu ați luat bani de la alte bani din, din blocul sovietic sau entități comuniste sau organizații simpatizante sau indivizi fapt este că erați trezorier al acestei organizații pentru dezarmarea nucleară într-o perioadă în care sovieți experți afirmă că organizația noastră a primit bani din partea sovieticilor și și secretarul general al organizației 91 a admis oficial că au primit bani direct de la KGB. Și apoi s-a, în 93 s-a desfășurat un audit Uh, care a spus că 80, 40% din, din uh, banii organizației noastre nu se știe ce origine au. Uh, știu că toate țările NATO reprezentate aici și toți cei colegii noștri din Europa de Est care au avut neșansa să trăiască sub dominație sovietică așteaptă un răspuns clar din partea dumneavoastră pentru activitățile dumneavoastră din acea epocă. Mulțumesc, domnule Teană, mulțumesc președinte și acum pentru grupul noi afiliaților. Domnul Madner, două minute. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. <clears throat> Nou, we hebben veel vragen gehoord, vooral van de Britse... Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit foarte multe întrebări, mai ales din partea deputaților britanici. Și uh, mă interesează să ascult și răspunsurile cât se poate declare ale doamnei Ashton la aceste întrebări. Dumneavoastră spuneați că lucrați pentru 27 de state membre care au 27 de viziuni în privința uh, politicii externe. Am auzit o propunere foarte proastă a Suediei și anume ca Ierusalimul să fie făcut capitala statului palestinian, ceea ce este inacceptabil. Dar aș vrea să știu cum veți trata dumneavoastră aceste 27 de puncte de vedere diferite, cum le veți unifica. Mi-ați spus că sunteți pentru diplomație, dar veți reuși să faceți alegeri? Cum anume veți apăra interesele unei țări mici, cum este Olanda, de exemplu? Mulțumesc, domnule Madlener. Acum Doamnă Ashton... Îmi dau seama că e dificil să răspundeți în 5 minute, că a fost o deodată rafală de întrebări și a fost mai, o, au fost mai multe întrebări pentru fiecare orator, dar dumneavoastră puteți demonstra capacitățile și în a răspunde în 5 minute. Thank you, President. I'll do my best. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Tanec, ați început prin a mă întreba de ce trebuie să ocup această funcție. De ce? Pentru că 27 de guverne m-au invitat să fac asta. Poate că nu sunt alegerea dumneavoastră, dar se pare că sunt alegerea lor și voi face tot ce-mi stă putință pentru a face munca cât mai bine. In terms of the experience în ceea ce privește experiențele și calificările uh, în acest Parlament. Uh, respect acest Parlament și recunosc că aveți o experiență enormă și uh, intenționez să utilizez această experiență pentru a mă ajuta în munca mea, dar competențele pe care le-am cred că sunt adecvate pentru această activitate. În ceea ce privește Ucraina, au existat discuții între primul ministru ucrainean și președintele Rusiei. Nu știu care a fost rezultatul, dar știu că este important să vedem ce se va întâmpla cu alegerile alegeri care sunt un moment dificil, uh, însă un semnal pozitiv pentru democrație. În ceea ce privește Atalanta și activitatea admiralului Hudson, cred că E vorba de o contribuție importantă aici. Trebuie să facem mai multe pentru Uniunea Africană. Mă gândesc la următorul summit din Africa pentru a vedea cum putem susține inițiativele de acolo. Generalul Lichi mi-a prezentat deja o parte din aceste inițiative. În calitate de politician laburist, sigur că nu mi-e frică de asta. Um, există o problemă de drepturi ale omului în ceea ce privește procesul din Columbia. Și cred că este dreptul Columbiei să se implice în acest sens. În ceea ce privește Serviciul European de Acțiune Externă, uh, poziția sa independentă față de Comisie ar fi uh, poziția preferată pentru mine în, uh, suntem foarte atenți să urmăm ceea ce tratatul a stabilit uh, după atâta timp de, de negocieri. Voi uh, orienta și voi crea acest serviciu pentru ca toată lumea să fie mulțumită. Este important, într-adevăr, să ne implicăm în acest serviciu european de acțiune externă și în general. Am discutat deja despre acest serviciu cu statele membre și uh, ne vom implica cu toții. Am vorbit deja despre Somalia. În ceea ce privește bugetele și cifrele, sunt niște date pe care nu le cunosc. Este foarte plăcut că am uh, beneficiat de toate aceste întrebări din partea dumneavoastră. Um, veți înțelege că uh, anul 1992 este deja foarte îndepărtat. Uh, o să încerc să vă răspund. Nu am luat bani direct de la nicio țară comunistă. CND era o organizație cu obiective democratice în care credeam și Puteți să-mi puneți întrebări chiar și acum, după 20 de ani, le voi răspunde. Am, uh, eu sunt cea care am comandat prima, primul audit în 1993, uh, uh, audit al conturilor și activitățile noastre din acel moment erau foarte importante și cred că rămân. Nu o să pot să vă spun exact de unde proveneau banii și o să fiți surprinși. Domnul Bandlin, E adevărat că există 27 de viziuni diferite în ceea ce privește afacerile externe și este un lucru bun. Uh, trebuie să găsim un mod de a coopera și este interesant chiar atunci când există dezacorduri în ceea ce privește politica externă, dacă luăm de exemplu Kosovo, toate, toți, uh, toate statele membre susțin uh, poziția noastră. De exemplu, în ceea ce privește portofoliul de comerț, există economii diferite, industrii diferite și totuși este posibil să găsim un teren comun pentru a progresa. Iată ceea ce ne propunem. Să avem un numitor comun. Grazie, signora Aston. Mulțumesc, doamna Ashton. Și acum trecem la a treia rundă de întrebări și vom avea intervenții de un singur minut pentru fiecare orator. Așadar, vă sugera să evitați introducerile și să treceți pe fondul întrebării. Și domnul Preda, din partea PP, un minut acum. Mulțumesc mult, domnule președinte, doamna Ashton. Am două întrebări. Prima, aș vrea să știu cum vedeți viitorul relației transatlantice pe teme politice și respectiv pe în chestiuni de apărare. Uh, Aș vrea chiar să știu dacă eh, dumneavoastră întrevedeți mai degrabă dificultăți în cooperarea politică sau în chestiuni de apărare. A doua întrebare vizează parteneriatul estic. Aș vrea să vă propun un exercițiu de imaginație, să îmi spuneți cum vedeți peste un an acest parteneriat. În particular, aș fi interesat să știu care sunt măsurile pe care le preconizați în raport cu Moldova, o țară în care a venit la putere un guvern pro-european și eh, lasă în acest fel eh, să se întrevadă Uh, uh, împlinirea obiectivelor urmărite de parteneriat. în acest sens moldova mi se pare mie ar putea fi un caz test pentru acest parteneriat estic. sunt foarte curios cum vedeți dumneavoastră parteneriatul și acest caz precis. vă mulțumesc. Mulțumesc. Și acum domnul, Howitt pentru un minut. Mulțumesc, felicitări doamna Ashton pentru numirea dumneavoastră. Aș întreba pe domnul Teană ce valoare adăugată aduc conservatorii Uniunii Europene. Am și o întrebare pentru dumneavoastră, doamnă Ashton, în legătură cu relațiile transatlantice. Nu știu dacă v-ați descrie ca versiunea europeană a lui Hillary Clinton. Dar Eh, oricum, doamna Clinton va felicita la, numire, la numire, cu ocazia numirii și a spus că va, se așteaptă să conlucreze foarte bine cu dumneavoastră. Ce, eh, ce lecție ați învățat din activitatea la comerț când ați soluționat disputa în legătură cu carnea de vită cu Brazilia? Și, dat fiind că provenim din aceeași țară, aș întreba dacă întotdeauna veți căuta să avem o armonie cu Statele Unite cu orice preț. Președintele, mulțumesc domnule Howic. Acum, pentru un minut, colegul Sarus Zvolski. Uh, uh, Permiteți-mi să vă felicit pentru uh, numirea dumneavoastră și Uh, așteptăm să vedem cum va funcționa acest serviciu de acțiune externă în, sub conducerea dumneavoastră. Prima întrebare, cât este de important uh, parteneriatul estic pentru dumneavoastră și cum îl veți uh, implementa și cum vă veți asigura că servește interesele Uniunii Europene și ale vecinilor noștri din Est și nu ale altora? A doua întrebare. Este vorba despre securitatea energetică ca parte din politica externă. Parlamentul a cerut să existe o politică externă privind energia care să fie implementată în cadrul portofoliului de politică externă uh, în conformitate cu tratatul Lisabona. Acum vă veți asigura că această politică energetică a Uniunii Europene va exista și cum uh, vă veți asigura că uh, cartea energetică este pusă în aplicare. A treia întrebare, cum veți combina drepturile omului, politica externă și uh, interesele economice în ceea ce privește relațiile cu Rusia. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Și acum, domnul Gualtieri, un minut. Mulțumesc, domnule Ashton. Uh, doamna Ashton, uh, istoria primelor 10 ani ai politicii externe de securitate și, uh, și apărare. E un succes, succes în privința misiunilor uh, europene, succes uh, provenit din capacitatea politicii externe să coordoneze instrumente civile și militare pentru a gestiona crizele. Tocmai acest succes ne impune să ne confruntăm cu anumite provocări, nu doar în ce privește ajustarea capacității și dezvoltării structurilor și aparatelor, dar și Uh, provocarea dublă a unei mai mari legitimări interne a PESC și de rap- a raportului său cu actorii externi din sistemul internațional. În legătură cu primul punct, în lumina considerației pe care, de care ați dat totdeauna față de Parlamentul European, v-aș întreba cum, uh, care ar fi, cum se vor desfășura concret uh, legăturile cu Parlamentul European eventual în ce privește lansarea de noi operațiuni de securitate și apărare și apoi uh, aș dori să știu cum credeți dumneavoastră că se va desfășura complementaritatea raportului dintre uh, uh, PESC și NATO. Mulțumesc, domnule Goteri, și acum doamna Ashton, și acum aveți la dispoziție doar patru minute să răspundeți, dar sperăm că veți face față. Am să fac tot ce pot, dar colegii trebuie să fie conștienți că nu voi putea intra în detalii. Domnule Preda și domnule Howitt, v-ați referit la relațiile transatlantice amândoi, aveți dreptate, Consiliul Economic Transatlantic și activitatea mea în domeniul acestor relații mă pun într-o poziție uh, favorabilă pentru a mă ocupa de aceste relații. M-am întâlnesc cu doamna Clinton vineri la Bruxelles, am vorbit deja la telefon și uh, cred că aceasta va fi prima dintr-un uh, șir de multe întâlniri. Am descris această relație ca având o importanță strategică. Vom sta umăr la umăr în uh, combaterea provocărilor internaționale și eu voi face tot ce pot ca să apăr interesele Uniunii Europene și doamna Clinton pentru a apăra pe cele americane, desigur. În ceea ce privește Moldova, domnule Preda, parteneriatul estic va fi esențial în activitatea noastră și am cerut deja uh, să am anumite discuții în acest sens, nu numai cu doamna Benita Ferrero-Valner în următoarele săptămâni, pentru că ea va, prea, va prelua uh, portofoliul de comerț, unde are o experiență extraordinară. Uh, domnule Sarius Volski, trebuie să vă spun că parteneriatul estic este important în domeniul securității energetice și face parte din dialogul nostru uh, cu orice parteneri. Și aveți dreptate, Comisia va fi responsabilă de analizarea acestor chestiuni, dar și uh, va fi responsabilă pentru un dialog mai larg cu în alte domenii de activitate. Va fi o chestiune transversală și uh, sunt foarte conștientă de acest lucru. În privința Rusiei la summitul de la Stockholm, toate uh, problemele menționate de dumneavoastră și anume cele legate de drepturile omului au fost discutate. Am spus că trebuie să întărim și să adâncim relația cu Rusia și cred că pe viitor vom putea face mai mult ca să consolidăm acest dialog în următoarele săptămâni, în următoarele luni și în următorii ani. Și nu am auzit a patra întrebare pentru că domnul președinte va întrerupt. Cred că ne putem întâlni separat și putem discuta dacă doriți, domnule Sarius Volski. Domnule Gualtieri, îmi cer scuze dacă greșesc numele. Uh, în ceea ce privește uh, această relație și configurarea ei, aveți dreptate, nu vă pot da un răspuns definitiv, însă ceea ce ați făcut dumneavoastră este uh, foarte important, ați subliniat aspectul uh, esențial al chestiunii. Vom avea întâlniri cu persoanele cheie din operațiunile militare și civile ca să stabilim care sunt cele mai bune acțiuni. Am avut chiar ieri o întâlnire foarte pozitivă în acest sens. În legătură cu NATO, joi și vineri această săptămână sper să mă întâlnesc cu secretarul general al NATO ca să putem uh, începe un dialog important pentru viitor. Grazie, signora Aston. Perfetto rispetto. Mulțumesc, doamna Ashton, ați respectat uh la secundă timpul acordat. Începe următorul set de întrebări. Un minut pentru doamna Vaidere. Uh, Baroness Ashton. Mulțumesc, doamna Ashton. După invazia Georgiei de forțele rusești în august 2008, mii de georgieni au trebuit să se refugieze, circa 100 de mii sau mai mult de 100 de mii de persoane, dintre care mulți nu se pot întoarce acasă pentru că nu li se garantează securitatea acolo. Uh, iar uh, georgienii care au rămas în teritoriile ocupate nu se bucură de o situație foarte bună. Uh, cum credeți că veți, uh, vă veți ocupa de această situație cu încălcarea drepturilor omului? În al doilea rând, politica energetică a fost utilizată ca un instrument pe politică internă. Ce veți face pentru, să vă, pentru a vă asigura că interesele separate ale statelor UE nu intră în contradicție cu liniile noastre comune de politică externă în domeniul energetic? Și a treia întrebare, dată fiind posibilitatea unor suprapuneri cu activitatea președintelui UE, pentru că și el va, va reprezenta politica externă a UE, cum veți rezolva situațiile în care aveți uh, puncte de vedere diferite sau chiar opuse? Mulțumesc! Președintele, acum are cuvântul domnul Watson pentru un minut. Rog colegii să adreseze doar o singură întrebare, doamne Ashton. Pentru că dacă, va, dacă vor fi mai multe întrebări, doamne Ashton nu va avea timpul necesar pentru a răspunde tuturor întrebărilor. Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, vă rog să spuneți câte ceva despre prioritățile dumneavoastră strategice pentru Serviciul de Acțiune Externă promovarea valorilor Uniunii se va număra printre acestea și dacă da, cum veți proceda ca să promovați democrația, statul de drept și drepturile omului și abolirea pedepsei cu moartea? În al doilea rând, vă rog să spuneți ceva despre Afganistan. Sunteți de acord cu președintele Obama că securitatea mondială este în joc? Și dacă da, care ar trebui să fie rolul Uniunii Europene și al statelor membre? Mulțumesc, domnule Watson. Și acum are cuvântul pentru un minut. Da, Angela. Eh. Doresc eh, bun venit eh, doamnei Ashton. Prin adoptarea tratatului de la Lisabona am dorit să avem o cale unică în ceea ce privește politica externă și aș dori să vă pun o întrebare la care aștept doar un da sau nu. Drepturile omului vor fi pentru dumneavoastră o condiție prealabilă pentru bunele relații cu toate statele din lume și mai ales cu statele din Africa, care sunt finanțate de Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamnă, și acum are cuvântul domnul Roucek, un minut. Grazie, domnule Baroness Ashton, first question on China. How... Ashton, în primul rând, în legătură cu China, cum credeți că trebuie să ne echilibrăm parteneriatul strategic cu China în privințe bilaterale și um, internaționale, cum ar fi comerțul, combaterea schimbărilor climatice, neproliferarea sărăciei și așa mai departe, ținând cont de drepturile omului, uh, și de anumite politici ale Chinei în state în curs de dezvoltare și anume state din Africa? Asta a fost prima întrebare și cea de-a doua, în legătură cu Iran, președintele Ahmadinejad a anunțat duminică decizia de a construi încă zece uh, centrale de îmbucățire a uraniului. Asta imediat după rezoluția Agenției Internaționale a Energiei Atomice care a condamnat Republica Islamică a Iranului. Ce etape ar trebui parcurse, ce pași ar trebui întreprinși pentru ca Iranul să fie obligat să-și, să respecte obligațiile ce îi revin conform acestei rezoluții a Consiliului de Securitate și ce putem face pentru securitatea societății civile din Iran. Doamnă Ashton, aveți cuvântul patru minute. Uh, Mulțumesc încă o dată. probleme legate de Georgia. La acesta cred că am avut o reacție foarte bună și eficientă anul trecut, dar v-ați referit în general la drepturile omului. Noi trebuie să ne asigurăm că acestea fac parte din valorile, după cum spunea domnul Watson, care uh, ne sunt uh, nouă foarte dragi și care sunt foarte importante pentru noi. Ați întrebat în legătură cu politica externă și rolul președintelui. Tratatul spune clar, președintele operează la nivelul său, uh, și nu cred că va exista niciun punct în care să avem dificultăți sau contradicții. Pentru că deja prin președinția rotativă am acționat foarte eficient uh, ca o echipă. Și fără îndoială vom putea acționa eficient. Domnul Watson, ați întrebat în legătură cu parteneriatul strategic și serviciul de acțiune externă. Cred că valorile noastre stau exact în punctul acțiunii. Acestea ce încerc eu să fac, am avut avantajul Uh, că am uh, participat la delegațiile Comisiei întreaga lume, eu doresc să uh, scot la lumină calitățile de lider esențiale pentru a duce valoarea adăugată față de acțiunea statelor membre și a oferi posibilitatea Uniunii să vorbească într-un singur glas cu rol de lider împreună cu acele țări în probleme foarte importante pentru noi. Sigur, trebuie să acest serviciu de acțiune externă trebuie să fie unic și diferit. În privința Afganistanului, sigur, studiem uh, ce s-a spus de președintele Obama și sigur că vom conlucra în zonele în care putem adăuga, uh, putem aduce noi valoare adăugată, de deci CEU, POL, de exemplu, sau în domeniul de formare și de sprijin, unde noi uh, avem un rol recunoscut nu, în, nu doar în Afganistan, ci și în alte parte, părți ale lumii. Sigur că asta va fi una din principalele subiecte din discuția transatlantică. Uh, dacă e o întrebare cu da sau nu, nu pot să vă dau un răspuns cu da sau nu, pentru că am fost ministru pentru drepturile omului și cred că e esențial ca noi să înțelegem unde putem noi adăuga valoare pentru că țările se implice în dialogul și relațiile, relația pe care le avem și momentele în care Uniunea Europeană trebuie să spună că nu putem avea dialog uh, fără îndeplinirea anumitor condiții. Sigur, rolul parlamentarilor e să îmi atrag atenția asupra problemelor care există. Eu voi încerca să clarific față de dumneavoastră motivele pentru care iau o anumită decizie și să explic cum se potrivește ea cu apărarea de către noi a drepturilor, om, drepturilor omului. Domnul Roce, când ce privește China, am fost președinta uh, unui dialog la nivel înalt cu China, m-am întâlnit cu ministrul de, de comerț chinez uh, luni pe scurt la Geneva. Sigur, e o relație strategică foarte importantă pe care trebuie să o avem noi cu China. Uh, pentru că China trebuie să colaboreze și cu noi, nu numai cu Statele Unite și trebuie să ne ia în serios și pe noi, nu doar pe Statele Unite. Uh, sigur, am avut discuții și cu ministrul de externe și vreau să continui această relație. De, de acord, trebuie să ne gândim nu la relația Chinei cu Africa, ci la relațiile noastre cu Africa pentru a promova dezvoltarea în Africa, în toate sensurile cuvântului, în legătură cu Iranul Sigur că regret decizia autorităților iraniene în legătură cu centrala de îmbogățire a uh, uraniului și trebuie să dăm dovadă de unitate, lucru pe care l-am făcut deja în privința pașilor făcuți de Iran și aici cred că putem să uh, uh, găsim o soluție prin negocieri, dacă se poate, dar trebuie să uh, luăm în considerare și eventuale sancțiuni. Grazie, Mulțumesc, doamna Ashton. Acum a cincea rundă de întrebări. Un Doamna acum un minut. Lady Ashton, Sie haben sich gerade auf das Iran... Doamna Ashton, ați vorbit despre dosarul nuclear iranian și este un lucru bun, dar aș dori să explicați ce intenții aveți în ceea ce privește relațiile între Uniunea Europeană și Iran, care merg dincolo de problema nucleară, de exemplu, utilizarea potențialului um, societății civile. Uh, Cred că este important să existe negocieri Uh, pentru ca programul nuclear iranian să nu mai există. Sigur că este bine să se negocieze dezarmarea mondială. Există o comisie privind neproliferarea care ne așteaptă și de aceea doresc să vă întreb care este intenția concretă a Uniunii Europene în această materie. Mulțumesc! Ai cuvântul, are cuvântul domnul Van Orden. Doamna Ashton, numirea dumneavoastră a venit de la prim-ministrul britanic și prietenii lui socialiști. Sperăm să se schimbe guvernul în Marea Britanie anul trecut. Veți, uh, vă veți depune atunci demisia și uh, veți cere un nou mandat ca să fiți uh, cu conștiința împăcată? Eh, domnul eh, președinte Obama a spus că luptăm în Afganistan ca să avem mai multă securitate pe străzile de acasă. Ce părere aveți atunci când eh, la noi în țară vin persoane din Somalia, din Irak, din Afganistan, adesea ilegal și din alte state care sunt adevărate incubatoare de terorism? Uh, atunci când uh, ați spus că vreți susține guvernul și poporul din Sri Lanka pentru acordul GSP Plus, o veți face pentru că au nevoie după trei ani de terorism. Mulțumesc, are cuvântul domnul Kovacev. Un minut. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ashton. În primul rând aș dori să vă felicit pentru numire. Întrebarea mea are un caracter mai degrabă instituțional. Și anume, cum veți, vă veți coordona activitatea în, în probleme de politică de externă, securitate și de apărare cu uh, comisarii care au competențe în, uh, de exemplu, comisarul pentru dezvoltare, pentru reacții la criză uh, și alte asemenea acțiuni externe și cum veți interacționa cu viitorul uh, serviciu de acțiune externă al Uniunii Europene Uh, intenționați să aveți o, un fel de grup de lucru pentru politica externă în Colegiul Comisarilor și doriți să aveți o sarcină specifică pe care să ne expuneți din prima zi a serviciului de acțiune sau veți face pe parcurs aceste detalieri? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kovacic. și acum pentru un minut. Ai cuvântul doamna Muniz. Thank you, Mrs. Ashton. I'm happy as a progress... Mulțumesc în calitate de um, femeie progresistă. Sunt foarte bucuroasă de numirea dumneavoastră. Președintele Obama a prezentat uh, o strategie privind Afganistanul. Uh, ministrii afacerilor externe se vor reuni uh, mine la Bruxelles. Lucrați deja uh, pe acest subiect, la fel și pentru conferința din 28 privind Afganistanul. Se încearcă o ajungerea la o poziție comună în ceea ce privește Afganistanul, în ceea ce privește Atalanta și securitatea în Oceanul Indian. Suntem mulțumiți de uh, succesul Atalanta, dar nu este o soluție durabilă. Cum veți lucra pentru a ajunge la o rezolvare durabilă a problemelor din Somalia și cum vă veți asigura că există uh, o securitate? Veți coordona activitatea comisarilor responsabili de uh, dezvoltare? America Latină este în curs de a uh, nu respecta politica sau de a nu face parte din, ce scuze, din politica de afaceri externe a Uniunii Europene. Ce uh, părere aveți în acest sens? Uh, Și acum patru minute pentru doamna Ashton. Mulțumesc, doamna Lockbiller s-a referit la societatea civilă din Iran. Cred că acesta este un aspect important al politicii noastre în legătură cu acel puzzle la care m-am referit a relațiilor noastre cu alte țări, bazate pe aspecte diferite, din punct de vedere politic, ocazional militar și, sigur, economic. Uh, nu doar eu acționez, ci și există și relații parlamentare la nivel de miniștri de externe și așa mai departe, noi consolidăm acest dialog și de acord, eh, sunt de acord, e o parte importantă ce trebuie să facem noi în legătură cu tratat de non-proliferare și revizuirea acestea încă nu dispun de informații aici. Important, cred eu, este ca inițiativele care există să fie continuate. Domnule Van, Morden, eh, Van Orden, uh, nu, nu, nu. The first to congratulate me. Uh, and uh, Totuși, liderul dumneavoastră a fost unul din primii care m-au uh, felicitat și îi mulțumesc pentru asta. Am un mesaj pe voicemail dacă doriți să-l auziți. Nu am vrut să-mi da numele cerut demisia și Uh, oricum, îmi pare bine că uh, m-a felicitat și, și domnia sa a spus că voi conlucra cu el. Știți că, a trebuit să știți că în calitate de comisar pentru uh, comerț, am discutat cu toate partidele politice și ușa mea vă este deschisă, precum este tuturor membrilor acestui Parlament, în legătură cu politica de imigrație. Nu sunt eu competentă și oricum nu acum. Sri Lanka și GSP++. Am întâlnit, m-am întâlnit cu ministrul de externe din Sri Lanka. GSP++ este un un scop particular și, sigur, pentru asta trebuie să examinăm anumite valori și anumite criterii și eu, în fosta mea funcție, m-am asigurat că folosim cum se cuvine acele criterii și dialogul continuă. Vom vedea ce se întâmplă în final. Domnul Covace? Cum vor conlucra comisarii? Sigur că nu îi voi uh, dirija eu, dar sper că vom conlucra aproape. Ca în calitate de comisar pentru comerț, am colaborat cu colegii, colegul de la dezvoltare, de la industrie, pe probleme legate de schimbările climatice și așa mai departe și așa intenționez să continui să fac Uh, știrea bună este că vom lucra în colaborare și astfel vom putea face și mai multe și uh, de-abia aștept să conlucrez cu ei. Mm, nu știu în legătură cu grupul de lucru dacă voi organiza așa ceva. Eu voi avea o acțiune la nivel uh, orizontal cu instituțiile, dar sigur colegii mei vor putea face așa ceva după ce își vor putea accelera activitatea. Mulțumesc, doamna Muniz, pentru cuvintele amabile întâlnirea NATO, uh, CAGRE, uh, conferința de pe 28 ianuarie, toate acestea sunt ocazii în care voi putea să discut cu colegii, colegii din Uniunea Europeană și nu numai, pentru că uh, suntem confruntați cu un set dificil de probleme în ce privește Afganistanul și sigur că voi avea discuții, iar în ce privește Atalanta, după cum am mai spus, e important să ne asigurăm să avem o, o, o, o bază uh, pe teren pentru asemenea inițiative, pentru că până la urmă e vorba de pace și securitate în Somalia și vom conlucra cu Uniunea Africană. Sigur că n-am uitat de America Centrală, dar voi reveni mai târziu asupra acestui subiect. Grazie, signor Aston. Președintele, mulțumesc, doamna Aston. Acum șasea rundă de întrebări. Vor interveni președinții subcomisiilor și reprezentanții comisiilor. În primul rând, Hautola de la Comisia pentru Drepturile Omului, un minut și jumătate. Ehm, arvoisa puhemies, da, Ashton, ehm, minusta teidän taustanne lupaa... Doamna Ashton, mi se pare că mm, contextul dumneavoastră, contextul din care veniți, eh, transmite un semnal pozitiv în ceea ce privește ehm, eh, drepturile omului și mm, concentrarea pe acest subiect. Însă, mm, cred că atunci când este vorba despre apărătorii drepturilor omului, uneori sunt vieți în joc și în cazul unor țări ca China sau Rusia, este nevoie uneori de o voce puternică, foarte puternică. Ora la parola, grazie onorevole Autola, il presidente. Și acum are cuvântul președintele comisie pentru apărare. Domnul Danjean, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, în primul rând vreau să vă felicit pentru numire în numele comisiei, subcomisiei SEDE. Am o întrebare instituțională și practică, funcțională. Veți fi uh, la conducerea Serviciului de Acțiune Externă, un instrument esențial pentru punerea în aplicare a politicii de securitate și de apărare comună. În această structură, uh, este de dorit, după cum au spus Parlamentul și Consiliul, să se integreze cât mai multe instrumente de gestionare a crizei. Aceste instrumente uh, aparțineau până acum Comisiei, Secretariatului Consiliului și, de asemenea, uh, e vorba de instrumente de natură civilă și militară și aș dori să știu ce părere aveți, cum veți însufleți acest serviciu și care vor fi dimensiunile sale. A doua întrebare se referă la Agenția Europeană de Apărare. Ca înalt reprezentant veți fi și la conducerea acestei agenții care a fost creată acum cinci ani pentru a rezolva problemele recurente ale Uniunii Europene în desfășurarea operațiunilor și în legătură cu echipamentul. Trebuie să știți că problema uh, principală a acestei agenții este o problemă de finanțare și faptul că are un buget plurianual. Multe blocaje vin chiar din statul dumneavoastră uh, și aș vrea să știu cum anume veți depăși aceste dificultăți. Mulțumesc, domnule Danjean. Și acum, din partea Comisiei pentru Dezvoltare, domnul Deva. Și anume, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că pe doamna Ashton o așteaptă o activitate foarte dificilă, dar am încredere în ea și până acum doamna Ashton sigur că a pus uh, satul Up Holland pe hartă pentru că dânsa este baroneasă de Up Holland. Acum, în calitatea mea uh, de membru al uh, comisiei la care s-a referit domnul Albertini, aș ruga pe doamna Ashton să confirme că există o diferență între coordonarea uh, politicii externe și uh, procesul de eliminare a sărăciei la nivel mondial și dacă vedeți rolul dumneavoastră ca primus inter pares cu cei 27 de miniștri de externe, dar și cu comisarul pentru dezvoltare, domnul Pilbax. Mulțumesc, domnule Deva. Și acum, pentru un minut și jumătate, doamna Muscardini, reprezentând Comisia pentru Comerț Internațional. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, vă dorim ca dumneavoastră împreună cu Parlamentul European să aveți totdeauna capacitate de ascultare, de acțiune și de reacțiune, după cum se desprinde din intervenția dumneavoastră. Dumneavoastră veți gestiona uh, delegația Comisiei Europene în statele terțe, aceste delegații având ca atribuție principală comerțul. Dumneavoastră, credeți că veți uh, sfătui uh, pe domnul de Hucht în organizarea reprezentanțelor comerciale ale noastre în est, uh, la Est și în vederea viitoare, activitate, viitoare activități a serviciilor de acțiune externă, dumneavoastră credeți că trebuie să fie în ambasadele noastre din ce în ce mai mulți funcționari, nu numai din partea Comisiei, ci și din partea uh, Parlamentului European, care să aibă funcții și atribuțiuni importante. Noi am dorit ca uh, dumneavoastră să aveți uh, din ce în ce mai multă posibilitate de control și monitorizare la fața locului a activităților comerciale, a practicilor de dumping și a contrafacerilor, pentru ca să nu mai existe alte situații contencioase cu partenerii noștri uh, extraeuropeni, dar pentru asta e nevoie ca politica să se desfășoare și prin intermediul comerțului extern cu apărarea drepturilor omului, dar și cu apărarea libertății comerțului. Mulțumesc, doamna Muscardini, spune președintele, și acum, având în vedere că a existat un minut și jumătate la dispoziția fiecărui vorbitor, doamna Ashton, aveți un minut suplimentar pentru a răspunde. Vă rog. 5 minute. Thank you. Aveți 5 minute. Mulțumesc, sunteți foarte generos. Ați, m-ați întrebat despre rolul diplomației și al drepturilor omului. Uh, încerc să fac o distinție între aceste aspecte. Ce vreau să spun? Există foarte multe ocazii, atât în experiența mea la portofoliul comerțului, și acest lucru nu înseamnă că în toate ocaziile acest lucru este adevărat. Cei care m-ați văzut lucrând, ați văzut că uh, uneori este necesar să vorbim cu o voce foarte puternică și să ne exprimăm îngrijorările în legătură cu ce se întâmplă în lume și vă asigur că am experiență în acest domeniu și așa voi face. De la Comisia Sede, domnul Danjean, aveți dreptate. Trebuie să ne uităm la evoluția pe termen lung. Um, Agenția Europeană de Apărare există de cinci ani și mai sunt încă multe lucruri de făcut, însă a avut multe succese. Uh, și acum trebuie să um, căutăm o colaborare mai bună, mai ales cu Comisia. Una din, unul din obiectivele mele este să lucrez cu toți cei implicați din această instituție, dar și dincolo de ea, pentru a vedea care sunt obiectivele noastre strategice pe termen lung și cum vor funcționa acestea. Avantajul acestei, uh, acestui mod de operare nou este că putem să uh, vedem, să, să, să, să fixăm niște rezultate strategice la care dorim să ajungem. Și Agenția de Apărare este, face parte din acest proces. Domnul Deva, cred că întrebarea dumneavoastră se referă la două lucruri și anume uh, să se asigure că uh, dezvoltarea nu își pierde cuvântul pe care l-are de spus. Acțiunea Uniunii Europene trebuie să fie prezentă peste tot. Cred că suntem de acord cu acest lucru și voiam să clarific că acțiunea Uniunii Europene trebuie să facă parte dintr-o perspectivă mai largă a relațiilor noastre cu celelalte țări. În calitate de comisar um, pentru comerț am văzut că cele două uh, sunt uh, cele două lucruri sunt legate, dezvoltarea este legată de strategie, de comerț. Este parte și în același timp distinctă de toate aceste domenii. Doamna Muscardini, comerțul este foarte important din experiența mea. Avem uh, mulți uh, funcționari foarte buni, experți foarte buni în toate țările și sigur că trebuie să aibă un rol mai important. Aveți dreptate. La fel și parlamentarii care călătoresc pot să-mi transmită informații asupra modului în care credeți că putem lucra mai bine din perspectiva dumneavoastră și ce credeți că mai trebuie făcut. Grazie, signor Mulțumesc, doamna Ashton. Și acum al șaptelea set de întrebări, a șaptea rundă de întrebări. În primul rând, domnul Strasser are la dispoziție un minut. Lady Ashton, herzlich willkommen im Parlament. Mult, Doamna Ashton, vreau să vă urez un călduros bun venit la Parlamentul European și să vă felicit pentru numire. Vă urăm mult noroc! Aș dori să revin la relațiile transatlantice la relația cu Statele Unite și mai ales la cooperarea în domeniul securității. Este un lucru foarte necesar, nu numai de la uh, atentatele de la 11 septembrie. Uh, această cooperare în domeniul securității este temelia unui bun parteneriat. Însă dumneavoastră și concetățenii dumneavoastră sunteți din ce în ce mai preocupați de chestiunea Uh, protecției datelor. De fapt, toți cetățenii sunt preocupați de echilibrul dintre aceasta și drepturile omului. Apoi uh, se constată că programul de derogare uh, de la vize a fost făcut din ce în ce mai strict. Aș dori să știu ce părere aveți despre toate astea. Mulțumesc, domnule Strasser, și acum are cuvântul pentru un minut. Doamna Oiuland. Mulțumesc și bun venit, urez bun venit în alte reprezentante. Aș avea o remarcă. Anum, eu vreau să-mi dați cuvântul, am auzit uh, numele Oman. Oiland, am spus, spune președintele, vă rog. Uh, da, mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Ashton, întrebarea mea are legătură cu conflictul între Rusia și Georgia. Aș dori să știu ce intenționați să faceți în calitate de înaltă reprezentantă pentru ca în 5 ani să nu se repete o astfel de situație, cum vedem că se întâmplă astăzi în Nagorno-Karabakh și în Transnistria. Ce intenționați să faceți pentru ca Osetia de Sud să se realăture Georgiei și pentru a evita urmă, alte conflicte între Rusia și Georgia, pentru că anul trecut s-a vorbit mult în legătură cu cele ce ar fi putut să facă Uniunea Europeană pentru a evita conflictul, dar știm că încă și astăzi situația este foarte delicată în Georgia. Poate ați putea solicita uh, Rusiei să permită accesul observatorilor europeni în teritoriile din uh, Osetia de Sud și Abhazia. Președintele, mulțumesc! Și acum, pentru un minut, colegul Palechi să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Socialiștii uh, sunt în favoarea dezarmării. Aveți aceeași viziune ca și președintele american Obama, și anume în favoarea unei lumi fără arme nucleare ce acțiuni ar putea întreprinde Uniunea Europeană în această direcție și, ascultând răspunsurile dumneavoastră, am impresia că cu cât primiți mai multe întrebări capcană, cu atât răspundeți mai bine și aș dori să vă pun o întrebare foarte clară și directă. Care este posibilitatea și capacitatea Turciei de a adera la Uniunea Europeană în 10-15 ani, să spunem? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Parechis. Și acum, doamna Oma Reuten are cuvântul. Un minut. Deci acum e în regulă. Încă o dată un călduros bun venit. Într-unul dintre răspunsurile dumneavoastră, ne-ați dat de înțeles că uh, ați fost comisar britanic. Eu vreau să vă spun că Comisia Europeană nu are naționalitate, încă o dată. Și încă ceva, când uh, călătoriți prin lume, dumneavoastră veți reprezenta valorile noastre comune stipulate în Carta Europeană. Iar uh, Marea Britanie nu este parte semnatară la această cartă. Cum veți apăra atunci carta? Cât de puternic? Și uh, tot în legătură cu aceasta, în tratatul de la Lisabona cerem semnarea Convenției Drepturilor Omului. Cât de puternic o veți susține și pe aceasta? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă, și acum din nou are cuvântul doamna înaltă reprezentată pentru patru minute. Mulțumesc. În primul rând, domnul Strasser uh, a întrebat din nou legătură cu relația transatlantică și protecția datelor legate de securitate. Sigur, domnul Jacques Barrot, uh, domnul comisar, s-a ocupat de acest lucru și cunoaște situația în mai mult, mai mult detaliu decât eu decât mine. Eu țin minte că am avut un dialog uh, puternic uh, și constructiv cu Parlamentul, lucru esențial, pentru că, da, atunci eram uh, ministru în Marea Britanie și eram în funcție președinția britanică și am, ne-am ocupat de probleme legate de colectarea datelor și securitatea datelor și asigurarea că cetățenii, drepturile cetățenilor erau uh, recunoscute. Nu pot pretinde că sunt un expert, uh, nu este în competența mea acest lucru, dar este o problemă importantă. Mulțumesc că ați evocat-o aici. Apoi, doamna Oiland, uh, da, Rusia și Georgia. Nu pot intra acum în detalii mm, pentru dumneavoastră în legătură cu acțiunile viitoare. Recent, cred că ați făcut făcut uh, un apel pasionat pentru a fi recunoscută două lucruri. Unul, că trebuie să avem un dialog și trebuie să fim conștienți de aceste probleme, inclusiv când conflictele inițiale s-au potolit eventual. Sigur, rămân multe probleme care trebuie rezolvate și asta trebuie să facă partea dialogului pe viitor. În următoarele săptămâni și luni voi formula niște puncte de vedere foarte clare și puternice în legătură cu ce trebuie să facem, dar n-aș putea să mă pronunț acum de la început, pentru că trebuie să mai port multe dialoguri cu colegii și nu doar cu predecesorii mei, ci și cu membrii uh, Parlamentului European și așa mai departe. Domnul Palechis, uh, în legătură cu o lume fără arme nucleare. Da, mulțumesc în legătură cu ce a spus, cu întrebările dificile. Sigur, o lume fără arme nucleare e aspirația tuturor oamenilor din această lume dar sigur că pentru a ajunge la așa ceva e nevoie de un proces complex, complicat. Sigur, președintele Obama a făcut cunoscută poziția americană. M-ați întrebat și despre Turcia. Ultima dată când am examinat acest acest aspect. Uh, mai erau 33 de capitole din care Turcia a închis doar unul. Este un proces foarte lung, îndelungat. În Consiliu există puncte de vedere diferite în legătură cu extinderea și modul în care pot progresa raporturile cu Turcia. Și asta rămâne de discutat. Dar a trecut foarte mult timp și a fost încheiat doar un capitol, deci uh, sigur că trebuie să avem o discuție în legătură cu Turcia. Și, în final, uh, doamna Oman Reuter. N-am încercat să spun că eram un comisar britanic în acel context, ci încercam să spun, de fapt, că provin din Marea Britanie. Nu am nicio naționalitate, acum sunt europeană și uh, uh, văd munca din perspectiva unei europene. Sigur, am un trecut într-o anumită țară de care sunt foarte mândră, dar uh, pe drept cuvânt pot să mă descriu ca fiind europeană și pe baza asta voi acționa eu și voi încerca să uh, mișc lucrurile. Uh, și și în acest context, sigur, toate statele membre trebuie să participe la această acțiune. De Charter. A, ah, da, am fost în și în legătură cu Carta Drepturilor Omului am crezut că am răspuns când am spus că vrem ca toate statele membre, nu doamna Omen Reuter, nu, am pus o întrebare precisă în legătură cu carta și cu semnarea convenției. Uh, doamna Ashton, puteți repeta, vă rog? Doamna Omen Reuter, am avut o întrebare precisă, v-am întrebat, anume, cum puteți apăra Carta Drepturilor Omului și, în doilea rând, cum puteți, ce progrese faceți cu semnarea Convenției Europene pentru drepturile, pentru drepturile omului? Doamna Ashton, cred că am spus deja clar că detaliile specifice a modului în care voi acționa nu vi le pot spune acum. Pot spune foarte clar că în toată activitatea mea de până acum, uh, ca comisar pentru comerț, uh, drepturile omului au jucat un rol foarte important. Eu am, nu am punct de vedere hmm, britanic, ci european, în calitate de înaltă reprezentantă. Da, Președintele, da, mulțumesc, doamna Ashton. Acum are cuvântul pentru un minut. Doamna Boscurt. Mulțumesc foarte mult. Doamna Ashton, vă felicit pentru numire. Mă bucur foarte mult că ați intrat în această funcție. Uh, Eh, fac parte din delegația pentru America Centrală și am o întrebare legată de un acord de asociere. Cum credeți că se pot utiliza negocierile pentru a face presiuni eh, pentru integrarea regională și pentru a promova democrația și drepturile omului? În Honduras au fost alegeri, dar criza politică nu s-a încheiat. Deci cum puteți dumneavoastră, în rolul dumneavoastră, să vă asumați conducerea în discuțiile cu organizațiile statelor din America Centrală pentru a vă asigura că uh, se instalează pe viitor o situație durabilă în această regiune. Mai am și o întrebare în legătură cu Orientul Mijlociu. În lumina raportului Goldstone, cum priviți implementarea recomandărilor din acest raport și monitorizarea și continuarea acestui raport? Mulțumesc, doamnă Boscurt. Are cuvântul un minut, domnul Lansbergis. Uh, thank you. Mulțumesc. Stimată doamnă, continuăm aici în Uniunea Europeană să uh, vorbim despre solidaritatea europeană, însă aceasta devine o adevărată mantră cât se poate de îndepărtată de realitate. Se construiește un uh, o conductă din Rusia până în Germania pe la spatele celorlalte state membre și se pare că se va continua acest proiect ignorându-se rezoluția Parlamentului European referitoare la uh, uh desfășurarea de proiecte care nu prezintă garanții pentru cetățeni. Asta e foarte rău, dar cel mai rău, doamnă, este că într-un timp foarte scurt acest uh, acest gazoduct va traversa uh, apele Mării Baltice, care sunt uh, uh, acum neutre, însă până la urmă vor deveni un pion pe tabla de șah a Kremlinului. Aș vrea să știu, doamnă Uh, Ashton, dacă aceste subiecte ar trebui să fie tratate cu indiferență ca și până acum sau incluse printre prioritățile dumneavoastră. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ca... domnul Cacin, un minut. Președinte, baronița Ashton, spoștovana, visocă Mulțumesc, domnule președinte. Bosnia și Herțegovina au o, un context și o istorie dificilă. Viitorul este nesigur. Uh, sunteți alt reprezentant al Uniunii Europene. Eh, eh, deci, eh, această țară nu dorește, dorește să devină membru al Uniunii Europene. Cum Cred că Bosnia-Herzegovina are nevoie de un alt reprezentant până când vor adera la Uniunea Europeană. Astăzi, uh, politicienii locali trag de timp și așteaptă ca această funcție să dispară. De aceea nu um, sunt disponibili, să, nu sunt dispuși să uh, se implice într-o um, politică viitoare. Sugerez consider că uh, dispariția acestui mandat de înalt reprezentant este foarte riscantă pentru întreaga regiune. Mulțumesc. Și acum domnul Peterle, un minut. Eh, Mulțumesc, doamna Ashton. Uh, da, într-adevăr, uh, vă stă bine cu <laughs> două pălării, deci uh, e bine că aveți două funcții, lucru pentru care vă felicit, dar vă întreb ce priorități veți avea pentru un rol mai puternic în lume al Uniunii Europene și care e importanța pe care veți conferi dialogului intercultural. Pentru că în lumina experiențelor din trecut, acum mai puțin de 20 de ani, Slovenia și-a proclamat independența iar excomuniștii uh, au spus că suntem niște incompetenți și credeau că nu, ar, nu, va fi posibil, nu va fi posibilă o Slovenie independentă. Și iată că lucrurile nu au stat așa. Da, președintele, bun. Și cu asta am terminat runda de întrebări și ne, uh, din nou are cuvântul pentru 4 minute doamna Ashton. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Boscurt, în legătură cu negocierile cu America Centrală și utilizarea de acorduri pentru promovarea uh, integrării regionale. Sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt șanse reale de a utiliza aceste acorduri pentru a susține integrarea uh, cea bună. Uh, deci cea pozitivă pentru acele state. În privința situației din Honduras, cred că a existat o delegație parlamentară acolo, iar după ce s-a întors, eu nu am primit nicio informație de la ei. Cred că va fi o discuție la Cagre săptămâna viitoare în legătură cu Honduras ca să ne stabilim poziția. Cred că nu dumneavoastră trebuie să vă explic care este situația la ora actuală, dar dezbaterea va fi, dezbă- va fi efectuată cât de repede. În legătură cu Orientul Mijlociu, am început deja să mă gândesc cu precauție la această situație. Mă îngrijorează situația umanitară, mai ales cea din fâșia Gaza și provocările uh, cu care ne confruntăm acolo. Vineri exact seara am avut o conferință video cu uh, membrii personalului de acolo pentru a începe o colaborare pentru a ameliora situația. Trebuie să ne asigurăm că nu începem să mergem înapoi, ci să mergem înainte. Trebuie să avem o foaie de parcurs, trebuie să o respectăm și am să mă asigur că Uniunea Europeană își îndeplinește rolul. Domnule Landsbergis, ați uh, făcut un discurs foarte pasional și important. Eu nu am să încerc acum să vă dau un răspuns definitiv într-un uh, minut. Uh, dar uh, vă, trebuie să vă spun că subiectul menționat de dumneavoastră este nou pentru mine și sunt convinsă că va stârni opinii diferite uh, nu numai în Parlament, ci în întreaga Europa. Cred că trebuie să înțeleg mai bine detaliile și să discut cu colegii care se ocupă de acest dosar, nu numai la Comisie, ci și cu reprezentanții statelor membre și vă voi ține la curent. În privința funcției de înalt reprezentant și importanța sa pentru Bosnia, Ați sugerat că ar trebui să uh, consolidăm mandatul, domnule Cacin. Este clar că uh, activitatea lui Carl Bild acolo și inițiativele sale au fost foarte imp importante și trebuie să avem grijă cum vom uh, continua misiunea noastră în Bosnia. Am anumite preocupări legate de această situație, cred că și dumneavoastră, și am început deja discuția cu Carl Bildt și cu omologul său american în legătură cu activitatea lor de uh, asigurare a stabilității în această parte a lumii. Trebuie să vă spun că sunt perfect conștientă de importanța acestei regiuni. Grazie, da, Îmi pare rău, l-am uitat pe domnul Peterle. Mă, vă rog să mă iertați, m-am încurcat aici în lista mea de nume. Prioritățile Uniunii Europene și dialogul intercultural Bănuiesc că vă referiți la capacitatea noastră de a purta discuții în lumea întreagă cu uh, diferite culturi, cu diferite grupuri sociale. Dacă la asta vă referiți, cred că este un aspect extraordinar de important și deosebit de important, mai ales în privința rolului Parlamentului. Poate că nu facem suficient, bine, poate Parlamentul face multe, dar în multe domenii nu facem suficient pentru a provoca un astfel de dialog. Uh, și cred că este esențial să nu uităm că Europa se confruntă aici cu lumea și uh, noi suntem o interfață în relația cu partenerii din economia mondială. Unii din acești parteneri trec și prin dificultăți politice, însă este important să nu uităm că noi trebuie să ne impunem propriile opinii pe baza valorilor care ne unesc ca europeni, după cum am mai spus. Grazie, Mulțumesc, doamna Ashton. Și acum, al, a noua rundă de întrebări are la dispoziție un minut colegul Chrysler Dorfler. Și eu doresc să vă felicit uh, pentru numirea dumneavoastră. Aceste președintele Lula, uh, președintele Braziliei, uh, s-a întâlnit cu uh, președintele Maninejad. Um, există posibilitatea unui rol important aici, mai ales în ceea ce privește Orientul Mijlociu, din punct de vedere al diplomației, al apropierii față de Iran. această politică ar trebui um, întărită în America Latină pentru că este uh, o politică importantă și atunci poate președintele Lula ar putea lucra, ar putea juca, îmi scuze, un rol important pentru că este un actor esențial la nivel mondial, ceea ce ne-ar putea permite să începem să rezolvăm problemele. Mulțumesc. Are cuvântul domnul l-am un minut. Mulțumesc, uh, doamna uh, reprezentativ. Acum am intrat în a doua zi de viață tratatului de la Lisabona și probabil că nu ar mai exista nicio scuză dacă ne-am abține de la promova o politică uh, externă comună în domeniul de securitate sau de aprovizionare energetică. Aveți vreun plan în legătură cu depășirea bilateralismului dominant încă în relații cu țări terțe pentru a avea o politică externă comună, robustă și convingătoare. În legătură cu remarca colegii Oiland, în legătură cu Georgia, eu aș spune că nu ne satisface situația uh, actuală din Georgia, deoarece acordurile nu au fost uh, puse în practică și reprezentanții UE nu au avut acces în teritoriile, în teritoriile separatiste. Deci uh, trebuie să avem o acțiune mai hotărâtă și să cerem mai mult de la mm, toate părțile config Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule am Și acum un minut are cuvântul domnul Mauro. Vicepreședinte Ashton, la sua nomină... Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Eh, numirea dumneavoastră este fructul unei logici pe care și președintele Barroso a definit-o ca fiind comunitară. Deci statele au dat dovadă că eh, cred într-o politică externă europeană. În acest sens, pentru a înțelege mai bine modul în care poate să funcționeze o politică externă comună, vă întreb următoarele dumneavoastră care proveniți dintr-un guvern care a trimis soldați în Irak. Cum credeți dumneavoastră, cum judecați poziția celor care n-au trimis soldați acolo și care din uh, uh, aceste politici definiți dumneavoastră ca fiind europeană? A doua întrebare, recunoașteți sau nu în funcție de înalt reprezentant pe uh, noul președinte ales în Honduras? A treia întrebare, în țara dumneavoastră în ultimii cinci ani s-au produs asasinate politice probabil uh, cauzate sau având ca făptași pe agenți ruși care au cauzat tensiuni puternice între Moscova și guvernul dumneavoastră. Care credeți că trebuie să fie abordarea europeană în uh, raporturile cu Rusia? Mulțumesc, domnule Mauro. Are cuvântul colegul Iacon Soari, un minut. Felicitări, doamnă Ashton! Acum, dumneavoastră sunteți imaginea publică a Uniunii Europene și sunteți în același timp și ochii Uniunii Europene și tot dumneavoastră sunteți și numărul de telefon al Uniunii Europene. Pentru femeile din Europa și din lumea întreagă eh, sunteți un simbol foarte important. Ce aveți de gând să faceți pentru a ameliora situația femeilor? Și vreau să vă pun și o întrebare legată de regiunea arctică este vorba de o zonă critică care se deschide din ce în ce mai mult și se transformă într-un adevărat Eldorado al petrolului și gazelor. Europa nu este prezentă acolo, nu face parte din Consiliul Arctic și aș vrea să știu cum aveți de gând să continuați politica arctică a Europei. Mulțumesc! A, ah, la parola, Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Zleb pentru un minut. Pani viceprzewodnicząca, mówiła Pani o cichej dyplomacji. Ați vorbit despre diplomația, diplomația tăcută. Nu ați spus însă că acest lucru înseamnă să nu te exprimi în ceea ce privește drepturile omului. Aș dori să cunosc care sunt opiniile dumneavoastră în ceea ce privește uh, Belarus și relațiile între UE și Belarus. Uh, este vorba de o țară unde există încă uh, prizonieri politici, unde nu există libertate de exprimare. Ce, um, care este părerea dumneavoastră? Care ar trebui să fie relațiile cu această țară care participă la parteneriatul nostru estic? Și a doua întrebare, ce părere aveți despre oferta Rusiei care ar fi dispusă să participe la acest acest parteneriat estic. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și dați-mi voie să dau o replică foarte scurtă, pentru că văd că a existat, uh, mi s-au răspuns mă gândesc la anumite întrebări la care poate nu s-a răspuns aici pentru că timpul n-a permis-o. Serviciul, de exemplu, de acțiune externă. Unii colegi au întrebat ce intenție are doamna comisar în legătură cu competențele geograf- serviciului în materie geografică și de climă. Și politica de vecinătate va intra în competențele acestea sau nu? Și în al doilea rând, cum intenționați să organizați serviciul acesta, biroul dumneavoastră? Va fi un birou unic? în care să figureze reprezentanții Comisiei și ai Consiliului sau vor fi două birouri separate? Iată, putem să vă acordăm acum 5 minute pentru a răspunde. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. Generozitatea noastră este fără limite. Vestea bună este că e doar primul uh, schimb de opinie al nostru și poate că nu dispun de toate datele și trebuie să acceptați acest lucru, dar nici nu vreau să pierd vremea pentru că oamenii au multe de întrebat și voi reveni asupra acestor probleme și sper că de mai multe ori. Uh, mi s-a pus o întrebare în legătură cu Brazil și îmi pare foarte bine pentru că m-am ocupat de Brazilia și în calitate de ministru de interne și ca ministru pentru comerț. Sigur, aveți dreptate, rolul președintelui Lula este din ce în ce mai puternic. M-am întâlnit recent cu dânsul la summit, dar există alegeri în octombrie și va fi interesant de văzut în Brazilia uh, cum se vor schimba lucrurile. Uh, sigur, e interesant ce a spus în legătură cu rolul potențial pe care îl poate juca Brazilia, dar sunt de asemenea conștientă de faptul că se pot întâmpla schimbări în Brazilia care să afecteze rolul pe care doresc, ele, ea, doresc ei să-l joace. Sigur că vom mai avea ocazia să revenim la, asupra acestor probleme. Domnul Kela în legătură cu bilateralismul uh, relațiilor dintre statele membre UE și țări terțe, cred că ce vreau eu să fac este să mă bazez pe relațiile statelor membre cu țările terțe, pentru că aceste relații durează câteodată de sute de ani. E vorba de relații diplomatice puternice bazate pe tot felul de legături istorice, culturale, care sunt uh, uh o, o, valoare uh, și e important pentru noi, pentru acțiunea noastră și serviciul nostru nu va tulbura aceste relații, ci doar va încerca să le aducă valoare adăugată. Uh, eu cred că rolul Uniunii Europene, inclusiv la nivelul de coordonare a statelor membre, este și de a oferi diverse tipuri de servicii pentru a ajuta aceste relații și acest rol este foarte bine recunoscut, înțeles și prețuit. Și uh, și inclusiv din partea Comisiei și a Consiliului avem reacții vom avea reacții în legătură cu uh, ce funcționează bine, ce nu funcționează bine și vom folosi toate aceste reacții pentru a îmbunătăți lucrurile. Un număr de colegi s-au referit la anumite țări, uh, Georgia, la Georgia s-a făcut referire de mai multe ori Sigur, eu ce încerc eu să fac astăzi e să iau reacție din partea noastră și să văd unde vreți noastră să, să acționez eu și sunt recunoscătoare că mă oferiți aceste reacții pentru că portofoliul meu este uriaș, agenda mea este uriașă și trebuie să stabilesc foarte bine prioritățile și să utilizez cel mai bine resursele pe care le am la dispoziție. Deci a fost foarte de ajutor reacțiile din partea dumneavoastră. Nu pretind acum că am uh, puncte de vedere bine stabilite în legătură cu toate problemele, pentru că mi-am intrat în funcție de o zi și jumătate. Deci vă imaginați că încă mai sunt multe lacune pe care trebuie să, să le elimin. Deci mulțumesc că îmi dați ocazia să aud de la dumneavoastră ce credeți dumneavoastră că este foarte important. Uh, domnul Mauro s-a referit la Irak. și diferitele strategii politice și administrative din diversele state membre. Acum, nu vreau să mă refer neapărat la țara mea, e important rolul statelor membre în a încerca să avem o abordare strategică comună. Sigur, va fi, vor fi totdeauna împrejurări în care uh, statele membre vor acționa diferit pentru că avem uh, multe diferențe istorice, politice, etc. Și aceste uh, diferențe se reflectă și în rândurile dumneavoastră. Eu ce trebuie să fac este să încerc să adun într-un mod strategic uh, lucrurile pe care le avem în comun. Asta nu înseamnă că vom ajunge la un punct în care va fi o unitate perfectă. În continuu însă uh, eu voi putea să am ocazia să confer un uh, rol și un sens de lider în acest sens de punere în comun a valorilor noastre. Da, este interesant de văzut acest lucru și în legătură cu modul în care acționează statele membre. Noi trebuie să luăm uh, lucrurile bune din toate situațiile și în legătură cu ce se întâmplă cu Rusia, David Miliband, colegul și bunul meu prieten, ministru de externe britanic, sigur că va expune poziția Mare, Mare uh, Mare Britanie. Nu eu trebuie să fac acest lucru. Domnul Iacmon Soari, mulțumesc pentru comentarii Da, domnul Mauro are o replică. Uh, mă scuzați, domnul Mauro, v-am întrebat dacă recunoașteți sau nu președintele, noul președinte ales al Hondurasului. V-am întrebat dacă recunoașteți sau nu în calitate de înalt reprezentant pe președintele ales al Hondurasului, pentru că dacă de ieri uh, Uniunea Europeană dispune de acel faimos număr de telefon de care vorbea Kissinger și acesta este numărul dumneavoastră de telefon. Um, da, doamna Ashton am, am, m-am referit deja la Honduras și am spus că va exista o discuție săptămâna viitoare în Consiliul pentru Afaceri Generale în legătură cu Hondurasul și, Hondurasul și vom avea o poziție mult mai clară. Deci credeam că am răspuns deja. S-a vorbit de femei și rolul femeilor. Sunt multe de spus, multe de făcut. Acum pot doar să vă spun că sunt mândră că sunt în această funcție în calitate de femeie și veți vedea că acest lucru se va reflecta în acțiunea mea și în privința zonei arctice, sigur, interesant acest subiect, pentru că încă n-am avut ocazia să mă gândesc la acest subiect. Uh, și după ce voi fi avut-o, uh, vă voi răspunde exact ce trebuie făcut și m-ați întrebat în legătură cu organizarea Serviciului de Acțiune Externă. În primul rând, va fi un singur birou în care vor fi reuniți într-o singură echipă oamenii de la Comisie și de la Consiliu Uh, biroul meu va fi în clădirea comisiei din două motive simple. Unul, că știu unde este cafeaua și știu cum funcționează în clădirea, deci nu trebuie să uh, mă gândesc la toate aspectele logistice. Și de asemenea, cel mai important motiv, îmi dă ocazia de a nu fi în acea clădire, pentru că echipa Uh, vicepreședintelui Comisiei se va ocupa de lucruri și îmi va îngădui mie ca marea majoritate a timpului să mă petrec uh, afară, în afara clădirii, la Consiliu, încercând să rezolv uh, toate problemele acestea și în calitate, în, acționând în afara Bruxelles și în afara Uniunii Europene în calitate de înaltă reprezentantă. Da, uh, probleme geografice am fost întrebat în legătură cu asta. Nu, încă n-am luat o decizie. Cred că va fi important. Eu am încercat să descriu că trebuie să vedem zonele în care avem delegații puternice uh, care au avut succese pentru a vedea ce funcționează și ce nu. A construi o nouă organizație înseamnă a lua toate aspectele pozitive actuale și noua organizație va trebui să reflecte ce vrem noi să facem în legătură cu probleme care trebuie rezolvate. Asta înseamnă că trebuie să ne bazăm pe succesele deja existente și să ne asigurăm că punem în comun diverse elemente. De exemplu, după cum spunea doamna Muscardini, să examinăm probleme cum ar fi comerțul, dezvoltarea și așa mai departe și să vedem cum ne putem asigura că această colaborare este cel, cea mai eficientă posibil. Asta va fi prima mea prioritate și încerc să mă, uh, intenționez să mă ocup direct de această problemă, conlucrând cu colegii, să vedem ce putem face și, sigur, conlucrând și cu Parlamentul. Mulțumesc, doamna Ashton. Și acum, ultima rundă de întrebări. Un minut și jumătate are cuvântul domnul Provera. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări, doamna Ashton, și succes. Un, o problemă la care țin foarte mult se referă la politica de cooperare cu țările pe, în curs de dezvoltare Uh, politică fundamentală pentru controlul fluxurilor migratorii. Imigrația, inclusiv cea ilegală, nu se poate limita sau programa doar prin măsuri polițienești sau prin legi foarte stricte. E necesar să creăm condițiile economice, sociale, pentru dezvoltarea țărilor cele mai sărace și astfel pentru ele imigrația se, poate deveni, imigrația se poate deveni o alegere, nu o necesitate împinsă de foame sau de opresiune. Însă politica de cooperare trebuie să fie una eficientă, cu resurse financiare suficiente și cu o bună guvernare pentru ca, finan... pentru ca banii să ajungă la cei care au nevoie de ei. Deci e fundamentală colaborarea guvernelor locale pentru a garanta că există infrastructuri corespunzătoare pentru bugete, mai puțină birocrație, combaterea corupției, formarea imigranților și controlul frontierelor uh, împotriva imigrației ilegale. Această colaborare cu guvernele și cu aceasta închei uh, e o temă de politică externă și care trebuie negociată. E o temă foarte importantă și vă întreb ce, în, ce intenționați să faceți în legătură cu această temă pe care am evocat aici. Da, președintele, mulțumesc, domnule Provera am uitat să spun că nu sunteți doar parlamentar, ci prim vicepreședinte a Comisiei de Afaceri Externe. Și acum are cuvântul? 30, prego. Domnul Angurakis, un minut, un minut și jumătate. Mulțumesc. Voi adresa două întrebări a doamnei Ashton. Prima este următoarea cum veți reacționa la faptul că se constată din ce în ce mai multe încălcări ale uh, dreptului internațional și deseori ne regăsim în fața faptului împlinit. Mă gândesc uh, la războiul din Afganistan, la războiul din Irak, dar și la problema Kosovo. Sunt uh, chestiuni de drept internațional foarte importante care apar și în relația cu Turcia pentru rezolvarea problemei cipriote. A doua întrebare se leagă de prima. Este vorba despre poziția comună inacceptabilă a Uniunii Europene uh, față de Cuba, care este în continuare în vigoare, deși ONU a mm, condamnat embargoul Statelor Unite împotriva Cuba. Dar Uniunea Europeană, prin această poziție comună, uh, menține un fel de regim de embargo împotriva acestei țări. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum are cuvântul pentru un minut. Domnul Cowan, un minut și jumătate chiar. Mulțumesc. Vreau să vă felicit, doamna Ashton, și să vă urez mult succes în îndeplinirea misiunii dumneavoastră. Și am și o întrebare. V-ați gândit la cum anume s-ar prezenta Europa astăzi dacă mișcarea pacifistă ar fi câștigat, mișcarea aceea din care făceați dumneavoastră parte. Știu că nu aveți timp să răspundeți la toate întrebările, dar vreau să mai spun că am fost foarte uimit să văd că nu ați întrebat la întrebarea domnului Lansbergis. Nord Stream este o problemă gravă pentru multe popoare europene. Ați putea să ne spuneți o dată pentru o dezbatere în acest sens ca să vă putem înțelege opinia. Aș uh, vrea să mai știu dacă vi se pare că planul Sarkozy pentru Georgia a fost sau nu îndeplinit. Și mai am încă o întrebare pentru dumneavoastră ca ministru. Veți participa la următorul summit cu Ucraina? Și uh, aveți de gând să consolidați și rolul Parlamentului în cadrul tratatului de la Lisabona, uh, permițând participarea reprezentanților Parlamentului European la summitul cu Ucraina și cu Rusia? Putem să ne bazăm pe dumneavoastră în acest sens? puteți să răspundeți, vă rog, la aceste întrebări. Dacă nu put, veți putea răspunde, uh, aveți în vedere alte date pentru întâlniri cu Comisia AFET, ca să putem să vă cunoaștem și să știm ce poziție aveți. Pentru că, sincer, am fost cam neliniștit când v-am ascultat răspunsurile. Nu știu... Uh, de ce nu ați răspuns la multe întrebări? Știu că sunteți în funcție de abia o zi, dar am vrea să știm ce părere aveți. Mulțumesc. Și acum domnul Brandner, un minut. Doamna Brandner, un minut și jumătate. Aufgabe ist es jetzt, den europäischen Auswärtigen Dienst aufzubauen Ashton, acum uh, sarcina dumneavoastră va fi de a dezvolta acest serviciu de acțiune externe. Până acum uh, nu aveți experiență în diplomația clasică internațională, chiar dacă răspunsurile dumneavoastră sunt foarte diplomatice. Uniunea nu are o uh, tradiție diplomatică, este un handicap și o șansă în același timp și considerăm, noi cel puțin considerăm că este mai degrabă o șansă. Dacă dorim să ne eliberăm de tradițiile uh, democratice din secolul XIX și să fondăm democrația secolului 21 1. Însă, sunt neglijați factori ca societatea civilă, gestiunea conflictelor și gestiunea crizelor. De... Ați spus în repetate rânduri că Serviciul uh, European de Acțiune Externă va fi un atu pentru statele membre și eu cred că va aduce o valoare adăugată pentru, stat, pentru cetățeni. Uh, perspectiva dumneavoastră se inspiră foarte mult din perspectiva statelor membre și ați insistat pe acest subiect. În uh, ianuarie vă veți prezenta viziunea asupra relațiilor cu restul lumii ați aveți deja o poziție în ceea ce privește colaborarea cu Consiliul, cu Comisia, cu statele membre, pentru că nu ați menționat uh, deloc până acum o altă instituție, Parlamentul, ceea ce mi se pare un lucru tragic. Lambsdorff. Mulțumesc acum domnul Lambsdorff, un minut și jumătate. Baronin Ashton, die Liberalen konnten sich heute auch einen Eindruck von Ihnen hier. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Ashton, liberalii uh, și-au făcut și ei o impresie despre dumneavoastră astăzi la această comisie. Sunteți uh, membră a Comisiei Barroso, de fapt, care a fost um, formată sub tratatul de la Nisa. Deci ne aflăm acum într-o perioadă de tranziție de la un tratat la altul, însă sperăm că dumneavoastră veți face față și vă veți uh, îndeplini noua funcție la fel de bine ca pe cea veche. Cred că nu depinde poziția dumneavoastră de ce se va întâmpla în ianuarie, pentru că cred că v-ați descurcat foarte bine până acum. Am crezut de la bun început că aveți o șansă și uh, nu ne așteptam, sigur, să ne dați răspunsuri despre bugete sau uh, relațiile cu comisarii. Dar după cum a spus și doamna Bradner, noi am fi dorit răspunsuri mai specifice și sperăm să ni le dați în ianuarie când veți reveni. Știu că Serviciul de Acțiune Externă va avea o importanță centrală și în ianuarie. Trecând mai departe, m-am obișnuit la anumite, cu anumite metode de lucru. Uh, cred că în postul dumneavoastră le veți folosi și dumneavoastră tot pe cele obișnuite. Domnul Barroso, încă ceva, dorește să acorde politica de vecinătate comisarului pentru extindere. Ce părere aveți? Pentru că mi se pare important de asemenea că se uh, amestecă și reprezentanța la Națiunile Unite. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Svoboda, un minut și jumătate. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Multe întrebări au fost, de fapt, mesaje pentru dumneavoastră, dar e corect și voi continua și eu așa. În legătură cu Rusia, revin la Rusia, așteptăm de la noastră o politică foarte pragmatică, dar fermă în ce privește drepturile omului și democrația. Și apropo, Nord Stream e un proiect prioritar al Uniunii Europene, deci puteți să criticați, dar este un proiect prioritar care a fost decis la nivelul Uniunii Europene în legătură cu Statele Unite, mai apoi avem nevoie de o alianță puternică cu SUA, în același timp să apărăm uh, poziția europeană. Putem fi și prietenoși, dar și critici pe anumite probleme. În legătură cu dezarmarea nucleară, grupul meu uh, uh, e mulțumit de angajamentul dumneavoastră și sigur va trebui să fiți mai diplomatică și să faceți mai multe compromisuri, dar angajamentul dumneavoastră în acest sens este foarte corect în legătură cu drepturile omului, sigur trebuie combinată politica externă cu drepturile omului. Iar în legătură cu uh, cooperarea cu Parlamentul, ne așteptăm cu mai mult de, de la ne așteptăm la mai multă cooperare decât cea mm, neapărat necesară la nivel instituțional. Uh, dar avem încredere în dumneavoastră și acum vedem că stați în fața, dumneavoastră, în fața noastră, dar uh, pe viitor va trebui să vă hotărâți dacă sunteți de partea Consiliului sau a Comisiei. Noi am dorit ca dumneavoastră să fiți de partea Comisiei, pentru că sunteți vicepreședintă. Și aici aveți o răspundere față de Parlamentul European. Deci uh, ar fi bine să vă hotărâți să, să fiți de partea Comisiei. Grazie. Mulțumesc, domnule Svoboda. Și acum, pentru un minut și jumătate, are cuvântul domnul Brou. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă vicepreședinte, aveți un portofoliu care este nou, dar care reprezintă și un post nou. Uh, E vorba aici de o sarcină foarte dificilă pe care o veți aborda cu mult curaj, sunt sigur. M-am bucurat când am auzit că veți, vă veți ocupa funcția la comisie, dar din câte înțelegem, ceea ce vă interesează în clădirea comisiei este că știți unde este cafeaua, dar bineînțeles și funcția și ceea ce face parte din activitatea dumneavoastră și o bună parte din activitatea dumneavoastră uh, este legată de politica de afaceri externe care revine comisiei. Nu veți reprezenta numai președintele comisiei, însă uh, vă veți ocupa în primul rând, uh, ce obțin la început, de politica comunitară. În plus, că colaborarea cu Parlamentul European și uh, s-a neglijat acest lucru în comunicatul de presă și în plus, obligația de a, uh, raporta în fața acestei adunări în calitate de vicepreședinte a, uh, Comisiei este foarte normal și continui ce spunea doamna Bran, serviciul de acțiune externă este o valoare adăugată pentru instituțiile europene și nu numai pentru statele membre. dacă ați avut deja întâlniri cu uh, Coreperul și nu cu Parlamentul European, asta mi se pare o greșeală și sper că această neînțelegere va uh, dispărea în momentul audierii din luna ianuarie. Mulțumesc. Și acum, doamna Ashton, iată, am respectat perfect timpul pe care îl avem la dispoziție, la secundă, aș putea spune eu, fiind foarte generos, recuno- uh, renunț la cele două minute pe care îmi reveneau și atunci veți avea la dispoziție opt minute. Mă limitez să vă mulțumesc și vă dau cuvântul. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Domnul uh, vicepreședinte Provera a făcut o analiză foarte interesantă în legătură cu crearea circumstanțelor imigrației ilegale cu care ne confruntăm. Uh, și cred că în multe dintre activitățile noastre se aplică ceea ce spuneam și despre Atalanta. Sunt atât de multe aspecte în politica noastră externă în care trebuie să încercăm nu doar să tratăm simptomele problemelor, ci să ne jucăm un rol pentru a rezolva problemele care au creat aceste situații. Știu că veți înțelege gândirea mea. Eu cred că trebuie să ne adunăm uh, diversele poziții și să încercăm să ne promo promovăm valorile comune. E vorba de democrație și de drepturile omului și de șansa ca cetățenii să trăiască în pace, să-și dezvolte economiile, să-și trimită copiii la școală și să poată să fie cine vor să fie. Așa voi încerca eu să abordez această muncă, iar analiza dumneavoastră mă ajută foarte mult. Aceste propuneri de bază referitoare la drepturile omului și valori trebuie să stea la baza tuturor acțiunilor noastre, ceea ce nu înseamnă că este ușor să le transpunem în toate relațiile noastre, pentru că unele dintre acestea sunt foarte complicate și complexe. Faptul că am evitat să dau anumite răspunsuri este provocat de uh, faptul că eu știu că ceea ce vă prezint trebuie să fie o, o opinie motivată și nu o simplă reacție. Și indiferent cât de deșteaptă mă cred după ce am citit briefingul, uh, știu că dumneavoastră vreți să aflați ce cred eu, iar ce cred eu trebuie să se bazeze pe cele mai aprofundate informații, pe discuții cu persoanele uh, care cunosc aceste subiecte și numai după aceea vă voi putea uh, prezenta și opiniile mele. Nu am înțeles exact ce spuneați despre nerespectarea domnului, de dreptul internațional. În legătură cu Cuba, uh, domnul de Gucht spunea că se fac progrese că uh, lucrurile se mișcă și uh, Cred că trebuie să ținem cont de acest lucru în Uniunea Europeană și astfel ajung la a doua mea concluzie. Relațiile din lume sunt destul de statice. Nu este atât de simplu, nu poți să dai un răspuns cu da sau nu, așa cum mi s-a cerut mie aici. E foarte important să vedem de ce se întâmplă anumite lucruri și cum evoluează situațiile și apoi să discutăm instituțional cu Comisia, Consiliul și Parlamentul pentru a putea reflecta la aceste situații. Trebuie să vedem care sunt consecințele situației din Honduras, ce consecințe va avea declarația președintelui Obama în legătură cu Afganistanul. Trebuie să uh, reflectăm la toate acestea înainte de a ne stabili poziția. Timpul trece repede, dar întotdeauna trebuie să uh, ne oprim și să uh, ne gândim foarte bine la motivele noastre. Domnule Cohn, ne-ați întrebat dacă am am să merg la summitul cu Ucraina. Nu, nu pot să merg. Uh, va fi reprezentată comisia și asta este uh, pentru că există Uh, o suprapunere cu întâlnirea mea de la NATO cu uh, doamna Clinton, iar Benita este foarte capabilă și mi s-a părut că trebuie să utilizăm cât mai bine resursele și să o trimitem pe ea să ne reprezinte la summit, iar eu să mă întâlnesc cu doamna Clinton și cu secretarul general al NATO. Însă vom colabora cu siguranță în continuare. Uh, sunt multe de făcut în relațiile cu Rusia și implicațiile planului președintelui Sarkozy de anul trecut sunt importante, însă rămân multe de făcut în stabilirea relațiilor noastre cu toate statele, fie că e vorba de cele din Balcanii, de vest sau de alte state partenere și eu țin cont de toate acestea, credeți-mă. Însă astăzi am venit aici mai mult ca să vă aud pe dumneavoastră, să vă ascult. A, nu suntem la audierea mea. Audierea mea va fi centrată pe politici. Ai, acum a fost doar o primă șansă de a discuta, de a vă cunoaște. Eu am vrut să profit de ea cât mai repede, pentru că nu credeam că voi putea să răspund la tot, dar voiam să fac două lucruri. Unul, să vă ascult pe dumneavoastră și să vă dau ce răspunsuri pot, și în al doilea rând să vă uh, comunic cât de important este pentru mine Parlamentul și cât, uh, cât preț pun eu pe dialog. Nu este nici pe departe ultima dată când mă veți vedea. Vreau să vin cât de des pot aici și pentru mine o provocare va fi cum să-mi stabilesc agenda pentru cei cinci ani de mandat, pentru că sunt foarte multe interese în joc și e important să se găsească un echilibru. Uh, în privința tradiției diplomatice, doamnă Brandner, și a plus pentru cetățeni, aveți dreptate, este vorba de plus valoare pentru cetățeni. Eu mă tind să prescurtez și să vorbesc de statele membre, dar aveți dreptate, trebuia să folosesc cuvântul cetățeni de la început până la sfârșit. Aveți dreptate, trebuie să găsim o nouă tradiție și este o adevărată șansă să colaborăm cu societatea civilă și cu alți actori importanți. Și unul din ultimele lucruri pe care vreau să le spun este că această funcție este nou nouță. Eu nu am nici măcar birou, nu am cabinet, nu am încă o echipă. Am moștenit o hârtie goală și deocamdată am scris abia uh, unul sau două rânduri pe ea. M-am gândit la o idee sau două. Nu pot să uh, nu mai funcționez în calitatea de comisar trebuie să colaborez cu colegii care m-au ajutat și până acum și care trebuie să continue și agenda uh, comerțului, să nu uităm că nu, uh, nu trebuie uitată nici aceasta. Și acum trebuie să discut și cu cei de la Consiliu, am discutat ieri foarte mult cu secretarul general și așa mai departe. Deci nu am foarte multe deocamdată, nu am multe instrumente, nu este o scuză, este o realitate. Însă noi încercăm de fapt să înțelegem ce înseamnă prevederile tratatului, ce înseamnă în relația cu președinția uh, semestrială. Toate aceste lucruri sunt noi, nou, nou nouțe și să nu vă mirați dacă nu vă pot da un răspuns coerent. Dar poate că e un avantaj acest lucru, poate că înseamnă doar că, uh, într-adevăr, eu nu mă așteptam să primesc cu adevărat această funcție și să vin la dumneavoastră. Am venit la dumneavoastră cu această hârtie goală și am nevoie să mă ajutați să scriu pe ea. Domnul Lambsdorff s-a referit la răspunsurile din ianuarie. Sigur că ianuarie va fi altceva, nu va fi ca astăzi și vom avea atunci ocazia să explorăm și veți vedea atunci și ce progrese am făcut eu între timp față de acum când sunt la început. Voi veni în ianuarie și sper că deputații uh, vor fi și ei acolo și vor vedea că sunt disponibile să discut cu dumneavoastră. Domnule Svoboda, v-ați referit la câteva relații cheie cu Rusia, cu Statele Unite, relații foarte importante și cred că pragmatismul trebuie să fie elementul central care să le guverneze. Uh, când am venit aici, uh, am știut că o să fie întrebări problematice și am încercat să găsesc o cale de mijloc, dar eu mă bucur să primesc sfaturi de la dumneavoastră și de la Consiliu și de la Comisie. Ceea ce fac eu acum nu s-a mai făcut niciodată și încerc să obțin cel mai bun rezultat posibil. Puteți să mă trageți la răspundere, e dreptul dumneavoastră, e vorba de democrație într-adevăr și aceasta este o valoare esențială. Dar vă rog să mă ajutați să fac treaba bine. Nu este o sarcină uh, imposibilă, este doar o sarcină dificilă și cred că cu toții trebuie să fim mândri de discuțiile purtate până acum, de când s-a discutat despre Constituție și s-a ajuns acum la un tratat uh, am petrecut ore în șir pentru a promova tratatul în Parlamentul Britanic când eram ministru acolo și nu mă așteptam să se ajungă la uh, crearea acestui rol și la potențialul pe care îl are, dar am nevoie de ajutor ca să-l îndeplinesc și mă bazez pe dumneavoastră. Bine, mulțumim, mulțumim doamne Ashton și după cum a spus, e doar o primă întâlnire, vor mai fi multe altele, mai ales una formală în ianuarie, în care vom putea relua Uh, toate aceste subiecte și eventual să le eliminăm lacunele dacă au existat. Deci vă mulțumesc încă o dată, la revedere și succes în munca dumneavoastră. Reluăm ședința în 5 minute, circa 5 minute, cu uh, birou extins al președinției în aceeași sală.